man situācija kā tev. mēģināsim man tā, tā dāma nosauca tavu Aha, ok. Colleagues, could you please take your seats so that we can start? Vă rog să luați loc, stimați colegi, pentru a putea să începem. So good morning, dear Bună dimineața, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Vă urez uh, tuturor bun venit la această sesiune plenară cu privire la legitimitatea democratică a programelor de ajustare economică. Aș vrea să îi urez uh, bun venit domnului Norbert Lammert, care este președintele Bundestagului, uh, domnului Dominic Hannigan, care este președintele Comisiei Comune pentru Afaceri Europene din Parlamentul Irlandez și colegului meu Otmar Caras și vicepreședinte al Parlamentului European și colegul meu Liem uh, Huang Noci, care sunt coraportori din partea Parlamentului European cu, uh, pe raportul din proprie inițiativă cu privire la evaluarea rolului și operațiunilor Troicăi. Uh, vă reamintesc uh, pe scurt că aveți uh, cartonașe de intervenție pe mesele dumneavoastră și le puteți folosi pentru a semnala că doriți să interveniți. Dacă doriți să interveniți, vă rog să semnalați acest lucru prin acele cartonașe pe care le înmânați ușierilor. Regulile sunt aceleași ca și ieri după amiază. Asta înseamnă că vom da cuvântul unui număr de patru parteneri parlamentari naționali, urmați de un membru al Parlamentului European și așa mai departe. Uh, fără altă introducere, aș dori să încep imediat și să-i dau cuvântul vicepreședintelui și co-raportor pe raportul din proprie inițiativă al Parlamentului privind rolul și operațiunile Troicăi, uh, domnul Otmar Caras, timp de 10 minute. Otmar. Stimată Ani Podimata, mulțumesc uh, foarte mult. Doamnelor și domnilor, bună dimineața tuturor! Mă bucur uh, foarte mult uh, și sunt recunoscător pentru faptul că în cadrul acestei întâlniri vom discuta despre activitatea Parlamentului European, vom încerca să o evaluăm uh, și să vedem cum poate fi aceasta uh, implementată în cadrul Troicăi. Și poate că putem să clarificăm și câteva nelămuriri. În ultimele câteva zile, am avut uh, senzația că oamenii nu au curajul să spună lucrurilor pe nume. De aceea cred că trebuie să trecem la acțiune. Iar acest uh, Parlament European trebuie să evalueze deciziile luate de instituțiile europene și trebuie să uh, le pună sub semnul întrebării. Pentru asta sunt parlamentele, la asta servesc parlamentele și uh, pe baza acestor decizii putem să stabilim liniile directoare pentru activitățile viitoare. Uh am senzația că presa uh, transmite că, mesajul că controlul parlamentar uh, exercitat în Uniunea Europeană este interpretat ca o critică la adresa instituțiilor și a unor persoane individuale. Acest uh, control parlamentar este o îndatorire democratică și este practic o evaluare uh, a activității instituțiilor. Ieri, președintele Comisiei, domnul Barroso, spunea că nu, că nu acesta este spiritul dezbaterii, uh, ci um, ideea este să știm de unde venim și unde ne îndreptăm. Uniunea Europeană nu era pregătită politic sau structural sau instituțional uh, și financiar pentru o criză de așa învergură. Avem uh, o politică, nu aveam o politică economică care să ne ajute să facem față unei crize de asemenea învergură. Uh, Uniunea Europeană, așa cum o văd eu, uitându-mă înapoi la 93 și la Maastricht, Maastricht a fost uh, uh, instituită astfel încât să uh, ne ținem de drumul nostru, să nu ne abatem de la cursul stabilit și să ne dezvoltăm toate politicile economice și sociale necesare. Comisia a trebuit să se asigure, în special în anumite state membre, că politicile sunt implementate corespunzător uh, și tratatul de la Lisabona și alte uh, instrumente trebuiau să fie implementate. Ieri, președintele Comisiei Barroso spunea că în vremuri de furtună a trebuit uh, să ne baricadăm ușile, a trebuit să facem un pas înapoi un pas destul de important. Însă vreau să subliniez că dificultățile nu s-au terminat, criza nu s-a terminat iar uh, implementarea învățămintelor uh, pe care le-am extras în urma crizei nu s-a finalizat. Președintele Băncii Centrale Europene, domnul uh, Trichet, în uh, una din cele cinci audieri uh, în Parlamentul European de până acum, spunea că am avut uh, și avem în continuare o perioadă de criză financiară și bancară, cea poate printre cele mai mari de după al doilea război mondial. Fără solidaritate europeană și fără troica, repet, Uh, și, bineînțeles, fără să evaluăm uh, ceea ce face Troica, am fi avut cu siguranță o criză mult mai mare, financiară, socială și bancară. Mult mai mare decât am avut-o uh, în ultima perioadă. Mehrere Staaten standen aus dem Austritt aus der Eurozone. Unele state membre nu mai pot să um, facă rost de bani de pe piețele financiare. Uh, Alte țări pur și simplu nu au reușit să își îndeplinească sarcinile sarcinile pe care le aveau de îndeplinit spre binele comun, siguranța și securitatea cetățenilor, asigurarea socială și toate celelalte. Uniunea Europeană nu avea suficientă expertiză pentru a face față unor astfel de crize și nici, nici nu avea banii suficienți să o facă. Singurul uh, instrument disponibil era femeiul. Iar uh, Fondul Monetar Internațional iar în Fondul Monetar Internațional țările europene nu au majoritatea. Țările emergente dețin majoritatea acolo. Fondul Monetar uh, Internațional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 elaborează reguli globale pentru piețe fragmentate, pentru crize cu diferite origini și cu diferite uh, probleme sociale, dar aceasta nu era o modalitate rezonabilă de a proceda și de aceea am considerat că este important să propunem uh, un model european, un model la scară europeană. Aveam încrederea necesară, dar nu aveam niciun model cu care să lucrăm în temeiul uh, legislației comunitare. Și de aceea am venit cu această idee a troicăi, care reunește trei instituții diferite, trei procese decizionale diferite și trei grade diferite de legitimitate democratică. Dar uh, uh Până la urmă, acest instrument este mai degrabă unul guvernamental și nu se bazează neapărat pe dreptul comunitar. În momentul de față nu există o altă alternativă. Este o iluzie să ne imaginăm că există o alternativă la troică. Uh, sigur, aveam uh, SM și am învățat uh, și am aflat foarte multe, am învățat foarte multe în ultima perioadă. Acum suntem uh, mult mai departe decât eram la începutul acestui proces și am avut succes. Niciuna dintre țările noastre nu a ieșit din uh, zona euro. Uh, țările sunt stabile și două state, Irlanda și Spania, au reușit să facă față programelor de salvare de criză. Uniunea bancară este în curs de realizare, regulamentul bancar a fost implementat implementat, iar uh, ISM, uh, IBF uh, au fost puse la oaltă și și-au redus cu 10% deficitele. Așadar, Troica a reușit să creeze o situație în care am câștigat mai mult timp pentru programe, mai mulți bani pentru plata datoriilor. Totuși, și spun asta intenționat, pentru că mă apropii uh, de finalul intervenției mele. Totuși, după cum spuneam, noi, uh, la nivelul parlamentelor naționale și în special la nivelul Parlamentului European, trebuie să recunoaștem uh, că ne confruntăm cu o lipsă de transparență. există o lipsă de legitimitate democratică la nivelul Uniunii Europene și, într-adevăr, ă, legitimitatea la nivel național diferă de la o țară la alta și de la o instituție la alta. Ne confruntăm cu o absență a controlului ă, comun de aceea, cred că trebuie să salutăm faptul că Parlamentul European lucrează la acest lucru uh, și încearcă să evalueze situația și chiar analizează posibilitatea schimbării tratatelor se recunoaște faptul că nu, trebuie, că nu uh, se dă o luptă în troică. Din potrivă, trebuie să recunoaștem faptul că mergem spre consolidare, spre reforme structurale, spre inovație și creare de locuri de muncă. Acesta, aceasta a fost intervenția mea, iar raportul nostru trebuie să fie văzut uh, tocmai în acest uh, context și în acest uh, cadru vom veni cu propuneri pentru viitor. Nu ne așteptăm ca Troica să își încheie activitatea. Sigur, trebuie să își finalizeze programele, dar la un moment dat va trebui să existe o evaluare a activităților sale astfel încât Parlamentul să poată elabora concluzii cu privire la soluțiile pentru criză și lecțiile pe care trebuie să le uh, tragem pentru viitor. Sper că asta a clarificat puțin uh, contextul în care ne desfășurăm activitatea. Deci trebuie să privim mai degrabă spre viitor și nu spre trecut. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule vicepreședinte Caras. Vă reamintesc că această ședință este coprezidată de vicepreședintele Parlamentului Elen și președintele Comisiei pentru Afaceri Europene, domnul Ianis Arachis și eu însă din, în numele Parlamentului European. Acum aș dori să-i dau cuvântul uh, celuilalt coraportor al raportului din proprie inițiativă, colegul Liam Huang Nok, timp de 10 minute. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, Ani, estimați colegi. Raportul acesta este un raport foarte delicat, așa cum a spus și Otmar Caras. Este un raport foarte delicat, foarte sensibil, pentru că astăzi în Europa oamenii se îndoiesc foarte tare în ce privește legitimitatea troicii. În primul rând, și în al doilea rând, astăzi oamenii se îndoiesc despre eficiența acestei politici care a fost recomandată peste tot. Toată lumea până acum uh, iubea tina Chiar și președintele nostru în Franța iubea Tina. Nu există niciun fel de alternativă față de ea. Cel puțin așa ni se părea. Dar în momentul în care ne ducem în statele membre care sunt supuse asistenței, oamenii nu iubesc de fapt uh, troica. Și sunt foarte multe discuții. Și ieri domnul Barroso, ceea ce m-a surprins, uh, spunea, la, se referea la aplicarea acelor, acelorași politici macroeconomice în fiecare țară pentru a face față unor situații diferite. Și dacă vă gândiți la cele patru țări, sunt patru situații diferite. Săptămâna trecută am fost la Dublin, în Irlanda, piața acolo este flexibilă, nu are nevoie de reforme structurale. Irlanda s-a confruntat cu o criză bancară care astăzi poate fi rezolvată retroactiv uh, prin Fondul European, uh, Mecanismul European de Stabilitate așa cum au spus foarte mulți membri ai guvernului. Apoi, dacă vă gândiți la situația portugheză, la cazul portughez, cazul portughez nu a implicat uh, o criză bancară spre deosebire de Irlanda. Cazul portughez uh, s-a datorat uh, efectului care s-a propagat din cauza Greciei dacă program, programul OMT ar fi fost pus în aplicare mai devreme, uh, cu alte măsuri, poate că nu s-ar fi produs acest efect de revărsare uh, a Greciei asupra economiei portugheze și asupra Ciprului. Sau au avut loc foarte multe dezbateri în fiecare din aceste țări și sunt foarte multe dezbateri și la nivelul troicii. Am, i-am ascultat pe membrii troicii și am constatat că poziția comisiei nu era aceeași ca poziția femeiului. Vorbesc firește de poziția privind factorii de multiplicare fiscal. Comisia spunea că acești factori sunt slabi și consolidarea bugetară trebuie să fie mai puternică. După cum știți, poziția femeiului nu este aceasta. Femeiul spunea că acești factori de multiplicare fiscal ating valori înalte și în aceste condiții am subestimat cumva impactul recesiv al consolidării bugetare, iar poziția femeiului era în favoarea evaluării interne și a reformelor structurale. Și apoi, toate aceste dezbateri dintre membrii statelor membre, dintre guverne și membrii troicii în timpul redactării memorandului pentru înțelegere din, la nivelul troicii, E bine, toate aceste uh, dezbateri uh, se pune problema dacă ele au fost evaluate undeva, dacă s-a discutat despre ele în vreo structură democratică, dacă ele au dat, dacă ei au dat cumva socoteală de ce au făcut și care au fost consecințele. Consecințele sunt că Troica a aplicat cu mult prea multă putere aceste soluții restrictive din punct de vedere macroeconomic. În toate țările acestea, indiferent de ce se întâmplă acolo. S-au făcut reforme structurale, s-au făcut reforme a pieței libere, în fiecare țară sau există măsuri de conci, consolidare bugetară foarte puternică. În fiecare țară există uh, restrângeri ale cheltuielilor publice și private și consecințele pe care le-am notat în raport sunt următoarele. Obiectivele în termeni macroeconomici nu au fost îndeplinite. Pe termen scurt, Troica a evitat falimentul, dar pe termen lung, dacă ne gândim la cifrele de creștere potențială, dacă ne gândim la uh, cifrele privind raportul dintre datorie și PIB, mai ales la această cifră a acestui raport dintre datorie și PIB. Ei bine, această cifră este mai mare decât înainte, înainte de programele de asistență. Și apoi, originile problemelor continuă să existe, iar criza nu a luat sfârșit. Și apoi cum să găsim o soluție bună pentru această situație? Singura structură care poate face acest lucru este democrația. Știți acest lucru pentru că sunteți parlamentari. Avem nevoie de democrație ca să hotărâm dacă a fost o soluție bună și care ar fi o soluție bună pentru viitor. Iată de ce în ultima secțiune a raportului nostru vorbim despre democrație și colegul meu și cu mine vorbim despre viitorul democrației în Europa, pentru că nu aplicăm democrația în Europa. În Europa se manifestă euroscepticismul și de aceea propunerile făcute de noi sunt foarte precise și cred că raportul acesta e mai mult decât simbolic și invită și redactarea altor rapoarte și invită și măsuri legislative și poate și schimbări ale tratatului când va veni momentul pentru a face acest lucru. Puncte precise, cum spuneam, credem că astăzi mecanismul european de stabilitate este primul efort de aplicare a unui sistem uh, uh european de monitorizare în Europa, un fond european care să poată să înlocuiască femeiul Astăzi există posibilitatea de a pune la punct un asemenea fond monetar european. El sigur, sigur trebuie să fie pilotat, trebuie să fie construit uh, în baza metodei comunitare dacă dorim și dacă vrem responsabilitate democratică. Problema astăzi este că Fondul, uh, mecanismul european de stabilitate este o structură interguvernamentală. Astăzi discutăm despre semestrul european, dar dacă mergem mai departe, problema principală cu care ne vom confrunta ca parlamentari naționali este următoarea. Mâine ce o să zică că doamna Merkel va face apel la macrocondiționalitate, iar la nivelul troicii am avut experiența macrocondiționalității. Macrocondiționalitatea fără democrație e o mare problemă. E posibil astăzi să punem în aplicare macrocondiționalitatea fără uh, Uh, răspundere democratică. Asta este o problemă cu care ne vom confrunta mâine în semestrul european și este problema convergenței, a competitivității și a instrumentelor legate de ele. Și dacă Parlamentul European și Parlamentele Naționale nu spun nimic despre reformele structurale care sunt hotărâte uh, pe o bază interguvernamentale, în țările noastre ne vom confrunta cu aceleași probleme cu care se confruntă Troica astăzi și pe care trebuie să le pună în aplicare și sunt rețete care au dat greș în rezolvarea crizei. De aceea, raportul privind Troica este mai mult decât un raport simbolic, pentru că pune problema viitorului uh, Uniunii Economice și Monetare și dacă vrem să mergem mai departe avem nevoie de democrație. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul lui domnului Lambert, președintele Bundestagului. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc foarte mult, le mulțumesc uh, copreședinților. Uh, doamnelor și domnilor, câtă vreme avem uh, Uniunea Europeană, avem uh, discuții cu tot mai multe state membre și cu tot mai mulți uh, participanți, uh, nu doar despre întărirea și aprofundarea cooperării noastre, ci și despre legitimitatea democratică. În Europa, pe noi ne interesează nu doar uh, dacă ceea ce facem noi prin cooperare este eficient și transparent, dacă va întruni acceptarea largă, ci și um, dacă uh, este susținut de o legitimitate democratică adecvată. Cred că avem o idee vagă a acestui lucru, pentru că în afara Uniunii Europene această dezbatere nu are loc uh, deloc sau poate are loc doar așa cu jumătate de gură. Cred că trebuie să ne facem o idee uh, legată de mm, lucrurile cărora trebuie să le facem uh, față. Uh, Vorbim uh, în mod constant uh, despre lipsa de legitimitate democratică, vorbim despre acest uh, deficit democratic. Uh, Însă, în același timp, nu văd nicio altă organizație uh, ca Uniunea Europeană de la nivel mondial care să aibă același gen de procese decizionale pe care are Uniunea uh, Europeană bazate pe legitimitatea democratică. Cred că problemele sunt în altă parte și nu au neapărat legătură cu legitimitatea democratică. Cred că dacă ne uităm la acest raport, sau, mă rog, la proiectul uh, de raport uh, care ne-a fost prezentat de cei doi coraportori. Acesta ne dă o idee despre ceea ce vorbim cu adevărat. Știm că există programe în unele state membre, deci nu vorbim uh, despre o obligație instituită de tratatele existente, ci vorbim despre măsuri care sunt implementate uh, Uh, chiar dacă nu există o obligație impusă prin tratat și uh, cum nu există obligații impuse prin tratat, uh, s-au găsit soluții pentru a ajuta țările care au probleme să depășească obstacolele. De aceea avem acest mecanism atât de complex și de complicat. Evident, uh, va, trebuie să ne întrebăm cu regularitate dacă acest mecanism este eficient, dacă este transparent și dacă întrunește acceptarea largă în țările care sunt um, vizate. Și, bineînțeles, trebuie să ne întrebăm dacă există și legitimitate democratică. În primul rând, referitor la acceptarea largă. Dacă ne uităm la Grecia, Portugalia sau Spania, nu am văzut uh, vreun entuziasm uh, copleșitor din partea oamenilor uh, vizați. Sigur că nu există o acceptare largă nici în Germania dar nu știu dacă cineva a analizat situația îndeaproape. Oamenii se simt sub presiune. Bineînțeles că nu se simt uh, confortabil, iar alții, uh, pe de altă parte, uh, trebuie să facă ceva și nici ei nu se simt confortabil. Iar în ambele cazuri, ambele părți îi întreabă pe reprezentanții lor politici dacă măsurile aplicate sunt cele mai potrivite. De aceea trebuie să aibă loc această dezbatere

Dar uh, eu nu pot accepta să susținem că este doar o problemă de legitimitate democratică. Gândiți-vă la toate programele care au fost dezvoltate uh, pe bază de cooperare. Nu există o obligație impusă prin tratate. Toată lumea s-a pus de acord că este nevoie să găsească o soluție pentru că este în interesul tuturor. Domnul Caras compara situația de acum cu situația din, uh, um, de la început începutul uh, secolului trebuie să găsim, a trebuit să găsim o soluție comună pentru că nu exista o obligație prin tratat uh, și de aceea am ajuns la un acord. Uh, trebuie să ne punem de acord asupra programelor de asistență pentru țările care se confruntă cu probleme. Dar, evident, uh, aceste programe uh, sunt puse în aplicare numai dacă există un uh, acord și numai dacă există un memorandum de înțelegere în uh, țările respective. Parlamentele din Spania, din Portugalia și alte țări vizate au uh, ratificat aceste acorduri. În uh, Germania există o bază legislativă, ceea ce înseamnă că guvernul uh, nu poate să se pună de acord pe un memorandum de înțelegere decât dacă există un vot parlamentar, iar Parlamentul uh, trebuie să se implice pentru a conferi legitimitate memorandumului de înțelegere. Așadar, nu sunt de acord când spuneți că este o lipsă de legitimitate democratică. O altă întrebare este dacă programele sunt eficiente, dacă funcționează și dacă ne ajută să ne îndeplinim obiectivele pe termen scurt, mediu și lung pe care ni le-am propus inițial aceasta este o întrebare pertinentă, dar n-are nimic de a face cu lipsa legitimității democratice. Bineînțeles, oricine poate să pună aceste întrebări. Parlamentele naționale, instituțiile naționale, Parlamentul European și de aceea avem astfel de programe și de aceea uh, Parlamentul se implică în uh, evaluarea fiabilității și uh, motivării acestor programe în lumina experienței pe care am acumulat-o. Așadar, pe baza experienței noastre de până acum, putem să evaluăm structura pe care am construit-o până acum. Și, sigur, până acum a fost uh, o structură provizorie și ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva ar trebui să o transformăm într-o structură permanentă, ancorată în legislație uh, țările care au uh, moneda euro, dacă le comparăm cu țările care nu au moneda euro, încă și țările care refuză să aibă moneda euro ar fi oare dispuse să transforme această structură într-una permanentă, consacrată prin legislație? Ei bine, până nu clarificăm toate aceste întrebări, vom continua să avem astfel de mecanisme și de structuri ad hoc, și asta până când uh, vom avea o structură permanentă. Aceasta este consecința a situației cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană. Există um, grade diferite de uh, interes pentru integrare și uh, pentru elaborarea unor politici la nivel comunitar. Dacă îmi dați voie, ultimul uh, meu comentariu uh, este următorul. Sper că am uh, clarificat problema legitimității democratice. Este o chestiune importantă, dar nu trebuie să o legăm de programele de asistență și de uh, alte aspecte. Vă spuneam că dezbaterea pe care ar trebui să o avem uh, cu adevărat ar trebui să se concentreze mai degrabă pe eficiența programelor. Ar fi mai simplu să discutăm uh, dacă lăsăm deoparte problema legitimității democratice. Uh, eficiența economică a programelor uh, este una care necesită o dezbatere mult mai uh, amănunțită. Referitor la programele care sunt implementate în momentul de față și uh, referitor la acceptarea lor de către public și la efectul pe care îl au, cred că trebuie să ducem dezbaterea la nivelul următor și să extindem uh, sfera dezbaterii. Avem uh, semestrul european uh, care ține cont de planurile bugetare naționale, dar cred că semestrul european ar trebui să se concentreze mai degrabă pe recomandările specifice fiecarei țări făcute de comisie. Poate că ar trebui de asemenea să Uh, vedem uh, cum funcționează toate aceste mecanisme uh, în contextul pieței interne și să vedem dacă există progrese. Există recomandări privind politicile economice în statele membre, recomandări care vor fi elaborate de comisie, dar cred că toate acestea trebuie să beneficieze de o discuție cu o implicare mai mare a Parlamentelor Naționale și a Parlamentului European. Eu nu critic ce face Comisia, pentru că cred că este foarte util, dar uh, dacă vă uitați uh, la ceea ce face Comisia cu recomandările sale, uh, atunci uh, ne facem o idee cu privire la tendințele pe lunile viitoare, la cheltuielile pe care putem uh, să contăm în următoarea perioadă fără să afectăm echilibrul economic, care sunt efectele financiare pe termen uh, scurt și mediu ale politicilor financiare economice. Acestea sunt lucruri pe care le facem la nivel național. Dar dacă acest lucru se face la nivel european, nu trebuie să criticăm acest lucru. Din potrivă, potrivă, trebuie să îl salutăm. Avem uh, estimări și previziuni, avem uh, evaluări anuale ale tendințelor uh, economice și financiare, dar bineînțeles că există și un proiect foarte politic. Acestea nu sunt doar proiecte științifice. Comisia sau comisarul pentru piață internă, pentru competitivitate, au o anumită viziune, au anumite așteptări, au anumite priorități. Și toate acestea se fac pe baza legitimității democratice. Bineînțeles că este nevoie și de control parlamentar. Știu că Comisia va elabora recomandări specifice pentru fiecare țară, iar acestea vor trece, bineînțeles, prin Parlamentul European și vor fi discutate. Cred că avem uh, premise excelente în ceea ce privește cooperarea viitoare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și sper că vom putea să separăm toate aceste sarcini uh, dificile și vom putea să le realizăm uh, pe viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Lamert. Îi dau cuvântul acum domnului Dominic Hannigan, președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului Irlandez. Aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Din perspectiva irlandeză este o discuție la momentul potrivit. Noi ne-am îndeplinit uh, țintele și săptămâna, luna trecută am scăpat de programul de asistență. Uh, de pe piețe am uh, cumpărat, am adus 4 miliarde de euro deci, în ceea ce privește criteriile financiare, problema a fost un succes. Programul a fost un succes. Am recâștigat accesul pe piață. Moody's ne-a sporit uh, nota și uh, randamentele obligațiunilor au crescut încă o dată. Dar au rămas o serie întreagă de consecințe sociale care se vor simți la nivelul poporului irlandez foarte mulți ani de acum încolo și cred că situația este la fel și în Grecia și în Spania și în Portugalia, alte țări care au fost uh, supuse acestui program de asistență. De ce a trebuit Irlanda să intre în acest program de asistență? Scutirile de impozite introduse anterior și accesul mare la credite de la băncile europene uh, Uh, a dus la o bulă a proprietăților și apoi taxele suplimentare privind vânzările din ce în ce mai uh, numeroase de case. Lehman Brothers a dat faliment, criza creditelor suprime și noi ne-am simțit uh, în momentul acela fără niciun fel de soluție iar Banca Centrală Europeană și alții și-au pus problema contagiunii Uh, mai ales în ceea ce privește căderea băncilor uh, de la noi. Deci uh, a fost pus rapid un program de salvare. În, sal- în Irlanda ne-am dat seama care este responsabilitatea noastră națională în criză și totuși suntem siguri că există o dimensiune europeană și o răspundere comună în momentul acela, Europa nu avea opțiunile de politică pe care le are acum, nu aveam uh, posibilitățile care există acum. Din câte știu eu, guvernul irlandez a încercat să îi includă pe de, din, mari deținători de obligațiuni uh, să participe și ei la asumarea răspunderii, a fost nevoie de acțiunile troicii pentru a evita contagiunea la nivel european. Sistemul bancar a fost salvat, publicul irlandez a fost implicat în această răspundere. Sigur că contribuabilul irlandez a plătit 16 miliarde de euro și poporul irlandez are un raport uh, al datoriei față de PIB foarte mare dar dar mai ales că nu se pune problema uh, naționalizării datoriei publice. Și nu a fost singura noastră problemă. Guvernul anterior ne-a lăsat cu un deficit de aproximativ 14%. Deci finanțarea deficitului și a datoriei cu niște dobânzi rezonabile a fost foarte greu, așa că am acceptat programul de supraveghere al Troicii. Troica ne-a permis accesul la 85 miliarde de euro pentru a putea pune în aplicare un program de revenire la o economie durabilă iar programul a cerut Irlandei să uh, ajungă la niște realizări foarte dure, uh, tăierea mm, cheltuielilor publice, reducerea sectorului public, uh, a numărului de angajați, buget de austeritate în fiecare an. Iar acum suntem pe cale să realizăm, să atingem buget, deficitul bugetar de 3%. Însă lucrul acesta s-a făcut cu mare, mare suferință pentru poporul irlandez au fost consecințe economice și sociale serioase. Creșterea sărăciei, creșterea imigrației, creșterea datorilor personale. Iar programele de ajustare economice au fost instrumente foarte dure și a, a realizat ce și-a propus să realizeze în ceea ce privește țintele fiscale, dar pe partea nefiscală, iar în ceea ce privește legitimitatea democratică, nu s-au realizat lucrurile. S-a votat în Parlamentul irlandez, dar uh, parlamentarii naționali nu prea știau care este, sunt uh, perspectivele memorandumului de înțelegere, iar omul obișnuit nu știa absolut nimic. Și prima șansă pe care au avut-o cetățenii să-și exprime părerile privind măsurile europene introduse pentru a face față crizei a fost când au aprobat uh, tratatul uh, pentru uh, tratatul fiscal într-un referendum. Oamenii simțeau că Europa nu făcea mare lucru pe partea nefiscală, cum ar fi șomajul, imigrația, costul vieții și arieratele la ipoteci toate acestea sunt probleme. Eu știu diversele programele europene, Garanția pentru tineri și altele, au fost bine primite și salutăm propunerea Comisiei care adaugă o dimensiune socială la Uniunea Economică și Monetară. Accesul la Troica în Irlanda a fost restrâns, n-au apărut în public, n-au apărut în fața Parlamentului irlandez, s-au întâlnit în privat cu unii parlamentari ca cum, s-a luat, cum se luau deciziile la nivelul trocei între trei instituții. Poate că a fost uh, un uh, eșec aici, poate că nu trebuia să invităm femeiul, dar pe parcursul programului femeiul a fost văzut ca acea parte a troicii care se uh, înțelegea mai bine impactul social al austerității și înțelegea mai bine dimensiunile sociale. Care este viitorul? Am revenit pe piețe, exporturile noastre au crescut, șomajul începe să scadă ușor, dar uh, dacă nu se produce creștere la nivel european și dacă nu se înțelege poziția noastră clară și unică față de datoria bancară, atunci nu știm dacă revenirea și redresarea economică este durabilă. Mulțumim Parlamentului, că, Parlamentul European că a redactat acest raport despre Troica și ne gândim acum dacă asemenea programe trebuie să devină și nu pot fi făcute să-și asume răspunderea. Este o zonă delicată, politica, economică și bugetară uh, este de răspunderea Parlamentelor Naționale deci dacă Parlamentul European are mai mult de spus, atunci ar fi avut mai mult de spus, poate programul ar fi arătat altfel, nu știu. Programul actual a fost pus la punct între Troică și Guvernul Național, iar considerentele politice sunt uh, avute în vedere la Consiliu și în Parlamentul Național. Deci rămâne o întrebare dacă implicarea suplimentară a Parlamentului European cu implicarea altor considerente politice ar fi în beneficiu formei programului pentru cetățeni. Implicarea suplimentară a Parlamentului European ar fi dus oare la rezultate mai bune? Poate că e deschis dezbaterii, dar uh, rezultatul uh, curent nu este optim țări precum Irlanda și Grecia au rapoarte între datorie și PIB peste 100%, iar președintele, un președinte al Statelor Unite, John Adams, spunea că o națiune poate fi cucerită și uh, înrobită prin datorie și prin sabie. Nimeni nu vrea să vadă o Europa cu două niveluri de stăpâni și de sclavi avem, ajutor, avem nevoie de ajutor retrospectiv. Irlanda, Grecia, Portugalia pot fi țările nefericite din această criză economică, dar pot fi alte țări uh, altă dată. Deci acum Trebuie să le arătăm oamenilor că solidaritatea europeană nu este o aspirație și că există realmente în Europa de astăzi solidaritate, iar reacția la criză pe care am avut-o din partea Europei a fost de vecinătate bună, dar ne-a forțat să facem ceva la care nu ne așteptam și ne gândim că uh, așteptăm și susținere pentru contribuabilul european față de ce a făcut contribuabilul european pentru a elimina contagiunea la nivel european european. Uh, trebuie să ne putem recapitaliza băncile. Viitorul nostru este împreună în viitorul Europei. Economiile noastre încep să iasă din recesiune, din criză. Și trebuie să vedem și care sunt nevoile statelor individuale o Europa de genul acesteia de acum nu este o Europa pe care au avut-o minte părinții fondatori. Trebuie să ne gândăm la următorii câțiva ani, trebuie să ne gândim din nou la ce avem nevoie pentru a asigura ideea că statele Uniunii și Uniunea își servește toate statele și nicio țară să nu fie scoasă din joc. Există instrumente cum ar fi mecanismul de stabilitate europeană. Programele troice au fost foarte utile. Ne-au dat spațiul necesar ca să facem aceste ajustări dureroase necesare pentru a restaura bunăstarea economică, dar să nu vă gândiți vreo clipă că numai pentru că s-au încheiat, numai pentru că starea, o, star, o țară iese din programul de supraveghere, starea este sănătoasă din nou. Avem nevoie de acțiuni la nivel european ca să ne asigurăm că viitorul Europei și redresarea sunt durabile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Hannigan, președinte al Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului Irlandez. Dau acum cuvântul uh, parlamentarilor europeni prezenți în sală. Ei, 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, președinte, stimați colegi, vă salut în numele meu personal și în numele europarlamentarilor din uh, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Chestiuni Sociale. Azi dimineață, când vorbim despre raportul Parlamentului European, trebuie să știți că, de fapt, Comisia noastră s-a autoinvitat la acest exercițiu vrem uh, să facem, să redactăm un raport privind consecințele sociale ale acestor programe asupra cetățenilor noștri. Știm că suntem invitați cam uh, deranjanți, pentru că imaginea pe care o vom prezenta noi este diferită uh, de, diferență, de imaginea care ni se vinde astăzi. Că aceste programe ne face să trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Există o altă realitate, viața de zi cu zi a cetățanilor. Parlamentul nostru a discutat cu Organizația Mondială a Muncii, cu Europa, cu universitățile și vrem să avem o dezbatere publică pe internet. Avem foarte multe documente prezentate care ne arată că, de fapt, este o catastrofă socială. Este foarte important să ne amintim că Uniunea Europeană nu este un club de banchieri, nu este un club de tehnocrați, ci este o aventură democratică și că este o aventură pentru o economie socială de piață. Și să nu uităm uh, că Articolul 9 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene spune că toate politicile și toate acțiunile trebuie să ajungă la un nivel înalt de protecție socială și de angajare a forței de muncă. Deci din punct de vedere al Tratatului de Funcționare Uniunii Europene, din punct de vedere al Cartei Drepturilor Fundamentale, din punct de vedere al compromisurilor Uniunii Europene la nivel internațional, situația din aceste patru țări este o catastrofă socială. Uh, s-au depășit toate recordurile istorice, a crescut de trei ori șomajul, a sporit uh, sărăcia la niveluri uh, absolut extraordinare. Chiar uh, în asemenea țări, migrația tinerilor este masivă. În Irlanda sau în Spania pierdem o generație, o generație întreagă, s-au închis spitale, am pierdut obiectivele din Europa 2020, am pierdut viitorul Europei. Iată, stimați colegi, Lucrul acesta trebuie să fie spus pentru că este viața de zi cu zi a milioane de europeni din țările din sudul Europei care și-au pierdut drepturile, locul de muncă. 75% din lucrătorii portughezi nu mai au acord colectiv de muncă. Este o oglindă care nu vă place pentru că nu aveți niciun fel de sensibilitate socială. Dar tratatul Uniunii Sociale are aspecte sociale și dacă ne întrebăm de ce europenii în acest moment resping această politică a troicii, poate că lucrul nu se înțelege. Ne-ați arătat care sunt căile pentru întreprinzători, dar sunt mii și mii de întreprinderi spaniole care au dispărut din cauza că n-au fost credite pentru că s-au stabilit, uh, eu știu, uh, rate foarte mari ale dobânzilor, mai mari decât în Spania, decât în alte țări, decât în Germania. Este foarte important să știm, să, să înțelegem că ne confruntăm cu o enormă catastrofă socială și care se poate transforma în catastrofă politică. Vă mulțumesc foarte mult! avem nevoie, dacă vrem să fim cinstiți, să facem un studiu profund a consecințelor, cum spunea domnul Barosă el și cum spunea și domnul Caras, toate, toate, inclusiv consecințele sociale, viața oamenilor obișnuiți, nu numai sănătatea băncilor, sănătatea familiilor, a economiei reale, Trebuie să studiem în, uh, cu multă atenție ce s-a întâmplat ca să nu se mai întâmple în viitor. Trebuie să recuperăm ce s-a pierdut, pentru că sunt daune structurale, daune ale dialogului social, la sănătate, în învățământ, în sărăcie. Trebuie să construim și să vedem că fără locuri de muncă, fără o angajare riguroasă, fără solidaritate între centru și periferie, Europa nu-și va salva moneda. Europa nu-și va salva economia, Europa nu-și va salva societatea și Europa își va pierde proiectul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Sercas. Domnul Sercas a fost raportor al unui raport privind ocuparea și consecințele sociale ale activității Troiker. Mulțumesc, o să continuăm limba franceză. Avem 13 persoane înscrise la cuvânt, dintre care doi membri ai Parlamentului European. Deci uh, vă rog uh, frumos să vă încurajez să vă înscrieți la cuvânt. Domnule Langen, trebuie să completați uh, formularul și după aceea, bineînțeles că vă vom pune pe listă. O să deschidem, o să dau cuvântul în sală acum. Vă reamintesc că patru sau cinci parlamentari naționali vor lua cuvântul, după care uh, un membru al Parlamentului European. Intervențiile vor fi de uh, două minute. Uh, doamna Kevi Cucuma din Cipru are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vorbesc despre procedurile decizionale și despre, despre legitimitatea democratică a troicăi. Haideți să nu ne arătăm uimiți lipsa de contact cu parlamentele naționale, lipsa de responsabilitate și de tragere la răspundere a troicăi nu este străină deficitului democratic al Uniunii Europene. Nu se poate să se acționeze la nivel politic atât de barbar, uh, de uh, sălbatic prin uh, instituirea pol- unor politici nedemocratice și aici mă alătur celor spuse de antevorbitorii mei care au spus că nu există deficit democratic în programe. Să ne amintim că în cel de-al doilea război mondial ocuparea se făcea prin mijloace militare. Astăzi, uh, o, um, astăzi mijloacele sunt economice. Trebuie să găsim o alternativă troică și să implicăm Parlamentul European în programele de ajustare și de salvare. Acest lucru este extrem de important și trebuie să facem acest lucru chiar dacă cu oarecare întârziere uh, Comisia Econ trebuie să organizeze delegații în țările care desfășoară programe ale Troicăi și să evalueze consecințele activității Troicăi, să analizeze toate politicile și toate consecințele politicilor economice și politice ale Troicăi. Noi urmărim de aproape dezbaterea care dorește o înlocuire a Troicăi cu un fond monetar european. Nu aceasta este așteptarea pop- populației europene. Populația europeană dorește să se schimbe situația și nu să se schimbe doar vectorul acestor politici care sunt greșite în miezul lor. Trebuie să vedem uh, cum uh, vom, cum am putea să găsim o legitimitate a acestor protocole de, și acorduri de ajustare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Cash din Marea Britanie. Mulțumesc, domnule președinte. Marea Britanie și noi suntem afectați de acțiunile troicăi, bineînțeles, și de dictatele sale, de um, programele de salvare și uh, bancare și de um, caracterul democratic sau de funcționarea acestora, o mare parte a activității care s-a manifestat în multe țări, dar nu în Irlanda, a reprezentat uh, o serie de proteste, de manifestări, manifestații în stradă, care a zguduit întreaga Uniune Europene în momentul în care domnul Caras și domnul Barroso s-au referit la consecințele sociale, aș uh, dori să nu se uite faptul că uh, o parte a acestor elemente sociale se referă la democrație și la respective alegători, precum și impactul pe care îl au aceste propuneri asupra lor dacă acestea nu sunt acceptate suficient sau dacă nu sunt suficient de democratice, ceea ce mă face să revin la principalul aspect care este, că, care este următorul. Dacă Uniunea Europeană nu oferă parlamentelor naționale și alegătorilor naționali o influență mai mare, un cuvânt mai mare de spus în ceea ce privește posibilitatea de a schimba lucrurile spre deosebire de Parlamentul European, care în continuare consideră că este singurul Parlament în Uniunea Europeană. Dacă nu se întâmplă asta, situația nu va face decât să se înrăutățească. Extrema dreaptă va câștiga din ce în ce mai multă popularitate, iar consecințele vor fi negative la alegerile europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Cash. Acum uh, dau cuvântul da- doamnei Daniel Leroy, uh, membra adunării naționale franceze. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu o să reiau ce s-a spus deja în ceea ce privește rolul Troică, lucruri care sunt de acord uh, cu efectele negative asupra aspectelor sociale. Colegul nostru a explicat foarte bine că în Irlanda uh, uh, uh, în Irlanda sărăcia a crescut uh, Trebuie să clarificăm lucrurile în ceea ce privește multiplica, multiplicatorii bugetari și să um, tragem consecințele în protocolul de acord încheiat cu, cu țările respective pentru a exista o viziune corectă și nu una dogmatică, așa cum se întâmplă în cazul uh, Troică la Parlament avem, am primit un economist de la FMI care a recunoscut că multiplicatorii bugetari au fost subestimați de către FMI, a recunoscut că FMI-ul a comis greșeli și, începând cu 2010, FMI-ul a modificat uh, unele programe. Troica nu a schimbat deloc direcția, a mers pe aceeași cale ca și cum femeiul nu ar fi greșit. Deci uh, trebuie să o tragem la răspundere și să-i cerem transparență. Trebuie să găsim și un echilibru între uh, ritmul, uh, între ritmul de creștere și, uh, bineînțeles, trebuie să um, mai încetinim lucrurile. În ceea ce privește, grup, în ceea ce privește deciziile, trebuie ca grupul să devină mai profesionist, iar ceea ce a spus domnul raportor nu ne liniștește, trebuie ca legitimitatea democratică să fie asigurată la toate nivelurile și deci avem nevoie de un proces de informare a parlamentarilor la nivel național și la nivel european European din partea Troică, iar Troica trebuie să dea socoteală atât Parlamentului European cât și Parlamentelor naționale pentru a, pentru a se, pentru ca uh, doctorul să nu ucidă bolnavul, așa cum spunea Molier, ci să îl trateze, să îl vindece. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Eduardo Gabrita. din partea Parlamentului portughez. Portugalia a avut cea mai lungă dictatură dintre toate statele membre ale Uniunii Europene în secolul 20. Iată de ce pentru noi Europa înseamnă solidari- solidaritate, democrație și dezvoltare. În Portugalia nu au existat niciodată partide anti-europene, partide care să se opună ideii europene Există, bineînțeles, idei diferite la stânga și la dreapta, dar nu am avut niciodată deputați eurosceptici care să se opună ideii de democrație europeană în Portugalia. În 2007, așa cum arată și raportul în versiunea sa preliminară, Portugalia avea un deficit de 3% eh, și o datorie de 62% din PIB și o economie în creștere apoi a fost foarte violent afectată de efectele crizei financiare de către specula, fi, specula financiară la nivel internațional. Modelul troicăi, care, dat fiind instabilitatea politică, Portugalia a fost uh, obligat Portugalia să negocieze în uh, circunstanțe politice foarte grele, a creat uh, foarte multă neîncredere în ceea ce este proiectul european, lipsa de, de, de legitimitate democratică uh, și răspunsul tardiv al Europei, o Europa care a răspuns uh, problemelor ca și cum am fi fost în fața unei greșeli morale. Un președinte al Comisiei Europene care în loc să răspundă popoarelor, cetățenilor, chiar și ieri, Iată, în momentul în care a evaluat uh, politicile europene și piețele, aduce într-o situație de criză posibilitatea de uh, creștere economică. Programul de ajustare uh, în Portugalia a reprezentat un element care de la deciziile Băncii Centrale Europene se oglindește în mod pozitiv în evoluția datoriei publice, dar care a avut uh, consecințe sociale extrem de grave. Următoarele alegeri europene reprezintă o mare provocare. Europa trebuie să arate dacă proiectul european, acest proiect de solidar- solidaritate, de democrație și de legitimitate și, și dezvoltare, sau dacă în continuare sau dacă întotdeauna vom, în continuare vom da apă la mare extremismului european și vom distruge în continuare economiile naționale și uh, economia europeană la nivel general. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Tusas de la Parlamentul European, după care o să dau uh, cuvântul la prezidiu pentru a se răspunde. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Conferința Parlamentului European, prezența parlament, parlamentarilor naționali în cadrul uh, pactului bugetar, uh, dat, uh, fiind semestrul european și guvernanța economică, nu numai că nu are nicio legătură cu problemele oamenilor și cu așteptările lucrătorilor, ci uh, din potrivă le lovește, îi lovește drept în față. Ceea ce ni s-a spus din partea instituțiilor um, europene și uh, din partea președinției Elenei și ieri. Ei bine, ne-a ne-a arătat că se merge mai departe pe calea antipopulară cu obiectivul de a reduce, de a reduce în continuare uh, piața muncii, prezența lucrătorilor. Obiectivul acestei conferințe este de a da o legitimitate acestor politici lipsite de popularitate ale Uniunii Europene pentru a le face să arate bine, pentru a păstra imaginea instituțiilor europene. Și iată, se continuă aceste politici care nu răspund așteptărilor oamenilor. Se vorbește despre uh, Um, memorandum, pact și așa mai departe. Nu o să vorbesc despre situația lucrătorilor din țara mea, dar aș vrea să vorbim, să vorbim despre politica Uniunii Europene. Statisticile arată că 12 milioane de germani trăiesc sub pragul uh, sărăciei. Peste numărul șom- șomerilor Uh, este extrem de mare, iar salariul minim în Germania este de 956 de euro. Încă o dată, uh, iată, am dorit să auzim părerea lucrătorilor, să ne vorbească despre experiența lor pentru a pune capăt acestor tendințe care, care merg împotriva așteptărilor uh, oamenilor. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Norbert Lamert. Wechselseitig ermutigt. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea încă o dată să vă încurajez să discutăm un lucru care chiar necesită o dezbatere pe bază de argumente. Trebuie să avem o discuție despre programul uh, propriu-zis, să vedem dacă își îndeplinește obiectivele, dacă își atinge țintele, dacă are efecte secundare, dacă are consecințe nedorite sau dacă, din potrivă, își obține obiectivele propuse. Evident, aceste programe nu sunt singurele posibile. Poate că există și alte programe alternative posibile. Dar avem niște programe pe care le-am agreat și trebuie să facem, să avem uh, o dezbatere cu privire la, dezba- la consecințele și uh, efectele acestora din punct de vedere financiar și bugetar, care au fost uh, efectele uh, reale. Poate că au existat și alte efecte mai problematice sau mai puțin dorite. Acestea sunt uh, discuțiile pe care trebuie să le avem. Uh, Eh, dacă consecințele sunt cele pe care ni le-am dorit, dacă bugetele sunt mai eh, stabile. Iată, acestea sunt dezbaterile pe care trebuie să le avem în parlamentele naționale și în Parlamentul European nu trebuie să pretindem eh, că există puteri obscure care ne permit, care ne împiedică să avem astfel de dezbateri. Mulțumesc, domnul Hannigan acum. Hannigan, îmi cer scuze. Mulțumesc. Uh, referitor la uh, creșterea gradului de răspundere a troicăi. Cred că prin uh, natura sa uh, vor, troica va adopta măsuri dureroase iar uh, parlamentele naționale vor încerca să dea cât se poate de mult vina pe troică, să spună a fost ideea lor, n-a fost ideea noastră, noi doar trebuie să implementăm aceste măsuri. Totuși, uh, trebuie să avem o dezbatere serioasă, cu siguranță publică, între troică și parlamentari în cursul uh, implementării programelor. Pentru că, cu siguranță, se va da vina pe troica. Așadar, uh, va trebui să ne asigurăm că tragem la răspundere Troica, însă acest lucru este dificil de realizat pentru că Parlamentul Național, uh, în general, este cel care dă socoteală în ochii cetățenilor și nu, nu sunt sigur cum putem rezolva această problemă. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Hannigan. Acum dau cuvântul coraportorilor noștri și voi începe cu Liam Ngoci. Yes, dear colleagues, well what should have been different? Dragi colegi, ce ar fi uh, trebuit să fie diferit dacă s-ar fi implementat metoda comunitară în ceea ce privește tragerea la răspundere a Troicăi? Our colleague Hennigan. In the... Să-i răspund colegului Hannigan. În cazul Irlandei a existat o problemă cu Banca Centrală. Știm că a avut loc o deliberare sau de fapt nu există o deliberare în Troica între FMI și Banca Centrală Europeană cu privire la soluția recomandată. Bail-in sau bail-out? S-a hotărât asupra out ului dar dacă am fi avut metoda comunitară, poate că ar fi fost o soluție de tip bail-in. Nu suntem siguri. Este o chestiune foarte delicată. Oricum, BCE-ul a mers dincolo de misiunea sa în Troică pentru că BCE uh, se ocupă de politica monetară. Deci dacă nu există răspundere, responsabilitate, nu ai cum să deliberezi cu privire la chestiuni atât de importante. Putem să discutăm și despre cazul Greciei avem acum uh, efectul Draghi, cum îl numim noi. De ce acesta nu a fost implementat înainte? Și aceasta este o dezbatere pe care ar trebui să o avem. Mulțumesc, Liam Otmar. Cred că aceasta este o chestiune foarte sensibilă, foarte delicată și bineînțeles că va trebui să ne ascultăm uh, unii pe ceilalți, să avem un uh, dialog uh, activ. Știm că există puncte de vedere diferite, există prerogative și competențe diferite, există cauze diferite și consecințe foarte diferite de la o țară la alta. Uh, foarte multe dintre măsurile aplicate au uh, stârnit uh, furia celor care au suferit consecințe. Acest lucru este de netăgăduit. Dar uh, acum uh, întrebarea care se pune este uh, cum ar funcționa alte alternative. Dacă țările nu au acces la piețele finan- financiare, dacă tot ce fac în materie de sănătate, educație nu poate fi garantat și dacă nu au bani pentru creștere, competitivitate și investiții, atunci clar că au nevoie de uh, Uh, un de un mecanism astfel încât uh, să ofere aceste servicii. Dar este nevoie de timp pentru implementarea schimbărilor structurale necesare. Domnul Lambert uh, care este președintele Bundestagului german, vorbea despre acest lucru, vorbea despre această soluție intermediară, această soluție provizorie. Însă trebuie să ne punem întrebarea dacă nu cumva avem nevoie de o soluție uh, de mai lungă durată, o soluție permanentă. Și cum ar arăta o astfel de soluție? Este posibil să avem o soluție permanentă în baza legislației comunitare? Avem nevoie de o abordare interguvernamentală? Cum stau lucrurile cu interacțiunile între instituții? Uh, cum se desfășoară procesul decizional, care sunt consecințele faptelor noastre. Asta încercăm să clarificăm. Noi facem uh, tot ce se poate și încercăm să organizăm această dezbatere politică. Încercăm să facem asta în Comisia pentru Afaceri Monetare, în Comisia uh, pentru Ocupare. Nu vrem uh, să arătăm cu degetul pe nimeni și să dăm vina pe nimănui, însă trebuie să avem această dezbatere pentru că este un un moment uh, decisiv. Trebuie să punem punctul pe I și să venim cu răspunsurile potrivite pentru viitor astfel încât uh, să evităm neînțelegerile și să atenuăm uh, presiunile. Dacă vorbim despre legitimitate democratică la nivel național și dacă aceasta există, atunci trebuie să ne întrebăm cum funcționează această legitimitate democratică, care este întregul proces, cum sunt implicate parlamentele în tot acest uh, demers. Dar nu vorbim aici doar despre instituții, ci despre viitorul Uniunii Europene și ce putem face pe termen lung pentru integrarea europeană și pentru cetățenii europeni. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, da, uh, domnule vicepreședinte Caras. Dau acum cuvântul Lordului Harrison, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Lorzilor din Regatul Unit. Mike. Domnule președinte, Aș dori să îi reamintesc colegului meu, Bill Cash, că drepturile uh, uh, străzii uh, s-au văzut la Kiev aseară. Croația a aderat anul trecut, iar Letonia a aderat recent la zona euro. Acum aș vrea să mă refer la Camera Lorzilor, care face un studiu cu privire la îmbunătățirea implicării democratice a Parlamentului uh, Național. Nu vrea să rivalizeze cu Parlamentul European, ci vrea să împartă responsabilitățile. Aș vrea să-i cer colegului meu, uh, Dominic Hannigan, să răspundă la aceste întrebări. Dacă facem acest lucru, crede că trebuie să uh, aprofundăm, să consolidăm uh, ceea ce facem fac uh, parlamentele naționale în ceea ce privește tragerea la răspundere. Uh, crede că este un uh, proces costisitor această um, relaționare cu Parlamentul European și pentru că s-a tot menționat Troica. Crede cumva că Troica a avut uh, propria metodă internă de a uh, colabora, de a interacționa pentru că am observat de multe ori că uh, participanții la Troică au fost oarecum împărțiți adesea. Aș vrea acum să mă adresez lui Otmar Caras și lui uh, Liam Gok. Au existat uh, propuneri cum că ar trebui să se instituie o a doua cameră a parlamentarilor naționale, a parlamentelor naționale. Care este uh, părerea lor? Cred că este o propunere dificilă pentru că uh, ar uh, prevala asupra Parlamentului European, care își găsește totuși un loc firesc. Este un parlament care servește Comisiei Europene. Și, în fine, domnule președinte, după alegerile generale, uh, în uh, Parlamentul European uh, se va institui o comisie separată pentru zona euro, iar, dar cred că noi, cei care suntem în afara zonei euro, ne-am îngrijora dacă uh, ar exista o astfel de evoluție. Noi trebuie să rămânem uniți ca membri ai pieței unice europene. Mulțumesc foarte mult. Domnul Bruno Morosman are acum cuvântul de la Comisia pentru Cultură a Parlamentului Austriac. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Ce spunea domnul Lambert despre legitimitatea democratică, mă tem că trebuie să nu fiu de acord cu el. Troica este o instituție care nu are legitimitate democratică și asta înseamnă două lucruri din punctul meu de vedere. În primul rând, strategia de criză pe care a încercat să o pună în aplicare Troica în statele afectate de criză și statele aflate sub uh, presiune și care au fost obligați să aplice această nouă strategie neoliberală uh, în criza respectivă, era normal să se voteze în parlamentele naționale dar uh, era absolut clar că aveau să fie proteste împotriva acestei strategii și acestor măsuri de a face față crizei. Reducerile programelor sociale, de protecție socială, uh, presiunea unilaterală în ceea ce privește uh, negocierile contractelor colective de muncă, Uh, lucru la care a protestat și Organizația Mondială a Muncii și trebuie să țineți cont de acest lucru. E bine, în aceste țări nu există strategie de creștere și nu există nici strategie de creștere al numărului de locuri de muncă. Doar uh, se remarcă pierderea coeziunii sociale, creșterea șomajului, sunt situații care nu pot fi durabile pe termen lung. Iar programele acestea, în esență, sunt toate programe care merg împotriva intereselor celor vulnerabili, categoriilor vulnerabile ale societății și nu putem să nu evităm comparația cu anii 1930. Sigur că trebuie făcut ceva, dar trebuie să învățăm din ce s-a întâmplat în anii 30 și n-am făcut acest lucru. Nu se pune numai problema stabilizării sectorului uh, financiar sau New Deal al lui Roosevelt uh, sau creșterea inegalității la nivelul veniturilor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Uh, doamna Barbara Leții, Comisia de Buget a Senatului Italian are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să precizez că mă cam încurcă, nu-mi dau seama dacă este legitim sau nu, dacă este oportun sau nu să sporim nivelul de democrație în, ca parte a deciziilor luate în Europa de troică. Pentru că se pare că nu există altă soluție decât asta. Cum spunea colegul din Austria, ar trebui mai degrabă să informăm mai bine oamenii, să informăm mai bine popoarele care și populația care se regăsește în sărăcie și în țările acestea care beneficiază de ajutoare din ce în ce mai multe. Sigur că e vorba de bănci, dar de 30 de ani tot încercăm uh, recapitalizarea și băncile nu fac ce trebuie. Și sunt foarte multe dificultăți legate de creditare ceea ce ne-a îngenunchiat cu totul. Comisia Europeană nu controlează ce face guvernul în fiecare țară. De câteva zile uh, a fost redactată o lege privind stabilitatea care a fost adoptată, iar legea aceasta se bazează pe un text care nu e real, uh, pe o creștere care nu este reală. Nimeni, nicio instituție nu a coroborat datele din acest text. Uh, e vorba acolo de ajustări în favoarea băncilor și în detrimentul cetățenilor, deși nu există acolo un control. Iar în ceea ce privește pachetul de două măsuri, uh, Uniunea Europeană nu solicită guvernului italian să spună ce, trebuie, ce are de făcut. Uh, adică să revadă cheltuielile istorice. Asta ar trebui să facă guvernul italian. Nu să continue să impună erorile comise de Troica în, uh, și altceva. Mulțumesc foarte mult, doamna Leții. Doamna Jean Nathieu, Senatul francez. trois, je crois. Mon nom est Jean Arthuis. Mulțumesc, domnul președinte. E vorba de un domn. Lipsa de creștere și șomajul în masă cu care ne confruntăm uh, pun sub semnul întrebării acest pilotaj macroeconomic uh, al Uniunii Europene. Criza datorilor suverane pune sub în întrebare conducerea politică a zonei euro. Uh, timp de 10 ani, euro a anesteziat pe toată lumea. A anesteziat piețele, agențiile de credit, de, de evaluare a riscului de credit, guvernele și parlamentele. Și când criza datorilor suverane a izbucnit, ne-am dat seama că era vorba de o criză sistemică și a trebuit uh, de urgență să improvizăm soluții potrivite, adică să creăm troica. Ne-am dat seama imediat că zona euro creează o solidaritate financiară specifică între statele din zona euro când se pune problema creierii unui mecanism european de stabilitate, legile financiare naționale sunt cele care sunt avute în vedere și nu bugetul european. Avem nevoie de o guvernanță eficientă a zonei euro, de un guvern economic, financiar și bugetar care să fie pus la punct treptat. Un mecanism european de stabilitate și o direcție, eu știu, o conducere a trezoreriei la nivel european iar controlul parlamentar va putea fi atunci exercitat. Trebuie să se constituie o supraveghere permanentă de către o comisie care să fie alcătuită din reprezentanța ai camerelor parlamentelor naționale din zona euro și, de asemenea, reprezentanța ai parlamentarilor europeni. Ar fi o manieră de a acorda legitimitatea democratică supravegherii parlamentare a guvernanței zonei euro. Lucrul acesta ar putea să răspundă la potențialul oferit de articolul 13 din tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța economică. Cred că această conferință interparlamentară ar trebui să ajungă la o rezoluție. Și iată, îmi exprim această dorință, doamnă președintă, stimați colegi, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Artiui, ne scuzăm că v-am greșit numele, domnul Langen de la Parlamentul European. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat cuvântul pentru că vreau să spun, reacționez la față de cele spuse de domnul Cercas, care a vorbit despre Spania. Spania nu face obiectul acestui raport. Asta e unul, în primul rând. În al doilea rând, uh, Aici ne aflăm în apropierea uh, ele, alegerilor și e firesc că colegii încearcă să-și facă campanie. Îmi aduc aminte de domnul Zapatero și de cele două mandate ale domnului Zapatero. Uh, când Spania a deținut președinția Uniunii Europene. Domnul Zapatero ne spunea atunci care sunt taxele politicii sale, energia uh, regenerabilă, căsătoriile pentru persoanele de același sex și introducerea mașinilor electrice. Deși criza era atunci uh, pe cale să izbucnească. Iar noi, de exemplu, am recunoscut imediat începutul crizei și am luat măsurile pentru a um, stopa începutul crizei, iar în Spania um, orbirea a fost mult mai lungă. Trebuie uh, să înțelegem că ne-am confruntat cu o criză bancară foarte puternică, dar în țările care s-au confruntat uh, cu probleme era la putere un guvern socialist în Cipru, în Grecia, în Spania, în Portugalia și în Irlanda. Da, da, da, da, da așa este. Și în Cipru la fel. Da, și în Cipru, spune vorbitorul. Era un guvern comunist, mă scuzați, nu un guvern socialist, ci un guvern comunist, dar e adevărat. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și nu putem uh, să folosim un singur model valabil pentru toată lumea. Am înțeles bine situația. Troica este mandată de zona euro. Are un mandat, are mandatul zonei euro. Ce critic eu? Critic atitudinea Comisiei Europene care nu a vegheat în prealabil ca dezechilibrele să fie reglate și să fie uh, respectat achiul uh, comunitar și să se controleze folosirea fondurilor structurale. Critic uh, Comisia Europeană pentru că în cazul Greciei, care sigur că este unică, nu a fost niciun comisar care să analizeze cazul Greciei. Comisia Europeană nu a reușit, dacă vreți, uh, să supravegheze Grecia. În Grecia s-a creat un fel de administrație europeană proprie dacă s-ar fi trimis și reprezentanți ai Uniunii Europene în Grecia pentru a reforma uh, administrația, ar fi fost bine. Mulțumesc, domnule Langen, și acum dau cuvântul unui coleg din Bundestag, domnul Heil. Um, ja, Frau Präsidentin, um... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă gândesc uh, la un fost președinte a um, Germaniei și trebuie să avem grijă când facem acuzații, fiindcă s-ar putea ca acuzațiile să se întoarcă împotriva noastră. Unele state membre se află în criză din diferite motive și uh, la diferite niveluri. Uh, Eh, s-a spus că am putea să ne uităm la grupurile politice care sunt la putere, dar acest lucru nu are explicat situația din, din Irlanda. Acum 10-15 eh, ani, economia irlandeză era un exemplu pentru viitorul economiei irlande, eh, europene. Și mi s-a spus că viitorul reprezintă serviciile financiare. Acum am văzut că această bășică s-a spart, iar Europa trebuie să salveze, este nevoită să salveze serviciile mm, financiare și băncile. Cum rămâne cu capitalizarea directă a băncilor, la care a făcut referire și domnul uh, Hannigan, dacă nu mă înșel. În Germania, acest lucru nu este prea acceptat nici la nivelul populației, nici la nivelul Parlamentului. Iar eu cred că acest lucru ar trebui uh, discutat uh, mai nuanțat. În Germania există foarte multe idei preconcepute în ceea ce privește măsurile structurale. Era acum 10-15 ani, noi eram bolnavul Europei. Dacă ne uităm însă la ce reforme structurale au fost aplicate la începutul anilor 2000, ne dăm seama că nu era vorba doar de politici de austeritate, erau și reforme structurale. Deci trebuie să vorbim despre, reform, despre efectele și consecințele programelor în mod mai nuanțat, într-adevăr. Troica a exagerat pe aici, pe acolo, dar, parlamentele, dar și parlamentele naționale și guvernele naționale au responsabilitatea de a aplica reformele care sunt necesare, reforme structurale, deci e nevoie ca dezbaterea să fie mai echilibrată trebuie să analizăm legitimitatea programului de integrare europeană în toate statele membre pentru a ne asigura că nu-l subminăm și că registrăm progres. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Pedro Saura din Spania. Eh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu uh, susțin o dezbatere mai cooperantă, să nu confundăm faptul că am salvat moneda euro în extremis prin stabilizarea economică și prin creșterea economică. Și apoi, conform majorității analiștilor, ne așteaptă o perioadă lungă de stagnare economică la nivelul Uniunii Europene, ceea ce mă preocupă foarte mult. Mă preocupă de asemenea și suferința enormă a foarte multor persoane, a foarte multor familii și, de fapt, viitorul proiectului european. Iată de ce cred că trebuie să învățăm din erorile din ultimii ani atât uh, instituțiile europene cât și parlamentele naționale. În țara mea situația nu s-a stabilizat. Creditele sunt în continuare în cădere, șomajul continuă să distrugă rocurile de muncă, să distrug în continuare întreprinderi, iar creșterea economică nu a ajuns la majoritatea familiilor. Deci nu se stabilizează deficitul public și nu se stabilizează datoria publică. Și o să vă dau niște date. În ultimii doi ani, datoria publică a crescut cu 22,9% față din PIB și mergem uh, către drumul acesta de 100% din PIB în foarte, foarte curând. Deci trebuie să învățăm din erorile trecutului politica monetară este activă, dar o politică fiscală, mai ales în țările care uh, sunt marginalizate, o politică de stabilizare economică bugetară, dar într-o manieră rațională, într-o manieră credibilă. Uh, să nu uităm că reformele structurale nu trebuie să uite țara în care se fac, să nu uităm ciclul economic în care ne aflăm, să nu uităm că trebuie să facem o separare foarte rapidă între riscul suveran de riscul bancar, pentru că e foarte importantă să ținem cont de lipsa de egalitate ca factor etic, de inegalitatea ca factor economic. Cred că este necesar să cooperăm între nord și sud, să cooperăm între țările îndatorate și țările creditoare. O dezbatere mai constructivă. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Domnul Feneca, al membru al Parlamentului maltez. Mulțumesc! Am ascultat uh, vorbitorii de astăzi uh, și, da, este important să vorbim despre legi legitimitate democratică și troica, dar în egală măsură trebuie să vorbim despre responsabilitate. E nedrept faptul că încercăm să dăm vina pentru problemele Europei, șomajul, greutățile cu care se confruntă multe state membre care au trebuit să uh, aplice aceste programe pe deciziile troicăi. Problemele însă sunt aduse, au fost aduse de guvernele ales în, alese în mod democratic, de membrii parlamentelor care, când lucrurile, când toate erau bune și frumoase, au uh, oferit pensii foarte generoase, alocații de șomaj și alte indemnizații foarte generoase, ceea ce a creat uh, o problemă financiară care nu a putut fi soluționată în perioada crizei, iar acum vorbim despre solidaritate. Este deci nedrept că spunem doctorului că e vina lui că bolnavul are dureri în momentul în care doctorul încearcă să-l trateze. Înțeleg că există o troică care care funcționează pe metoda comunitară acum când uh, vasul se scufundă. Avem nevoie de uh, experți care să ne dea uh, opinii de expert în ceea ce privește modul în care se pot soluționa problemele. Toate țările care au trecut prin programe trebuie să fie spus că deciziile troicii nu au fost uh, uh, impuse pur și simplu, ci au trecut prin Parlament. Parlamentele au fost cele care au ratificat deciziile uh, luate de Troică, ceea ce a permis ca finanțarea de la alte state membre să fie canalizată înspre salvarea economiilor acestor țări. Deci trebuie să avem grijă cu acuzații, cu, uh, cu modul în care dăm vina pe alții. Trebuie să ne asumăm cu toții răspunderea. Mulțumesc, are cuvântul colegul uh, Rosati uh, din Parlamentul polonez. Mulțumesc foarte mult antevorbitorului meu. Îi mulțumesc foarte mult fiindcă mi-a luat pur și simplu vorba din gură. Nu ar trebui să amestecăm aspecte tehnice cu cele politice. Bineînțeles, Troica nu este o instituție democratică în um, sens tradițional. Este un organism tehnocrat. Sarcina sa este aceea de a evalua tehnic situația și de a propune soluții. Apoi, organismele și instituțiile politice alese în mod democratic sunt cele care iau decizii ținând cont de toate consecințele și alternativele existente. Nu ar trebui să ne așteptăm ca uh, parlamentele să discute aspecte tehnice de experți ale programelor de ajustare. Parlamentele trebuie să ia decizia de a continua programele de ajustare, ținând cont de, de randamentul acestora, sau de a nu le continua, de a nu continua aceste programe. Bineînțeles, experții mai greșesc. La femei avem foarte multe, există foarte multă experiență și știm totuși foarte bine că pe parcursul activităților derulate în diverse țări și femeiul a comis greșeli, iar acum știm că multiplicatorii fiscali în vreme de recesiune sunt mai mari decât ne așteptam. Cu toate acestea, propunerea unei metode comunitare care ne-ar fi uh, care ne-ar fi permis, ideea că aceasta ne-ar fi permis să evităm greșelile și să înțelegem mai bine situația dinainte, este, după părerea mea, uh, total nerealistă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Antolin Sanchez Presedo, domnul al Parlamentului European. Gracias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, sunt convins că cei doi raportori vor face un raport foarte bun și că drumul pentru a învăța din criză este să întărim dimensiunea parlamentară a guvernanței economică și să întărim uh, foarte mult astfel încât uh, la nivelul Parlamentului European și la nivelul Parlamentelor Național să se poată face ceva. Troica face parte din uh, soluția pentru criză, dar criza are trei faze. Prevenirea, și, după părerea mea, s-au făcut greșeli uh, în ce privește controlul economic, atât la nivel european cât și la nivel național și evident uh, s-a lipsit coordonarea economică, a fost un deficit de guvernanță economică la nivel european, dar nu s-a evaluat în mod uh, adecvat la Parlamentul Național ce riscuri apar. Și sunt țări uh, care au făcut datorii foarte mari, dar datoriile au creditori alte țări care au avut încredere în acele țări și evident în momentul în care s-a produs criza, atunci nu se poate abandona responsabilitatea uneia dintre părți, pentru că, de fapt, imprudența a fost uh, asumată de ambele părți. Deci, Asta e prima fază, prevenirea. Ar trebui să îmbunătățim guvernarea economică și coordonarea riscurilor, evaluării riscurilor. În faza de gestionare a crizei, această o fază interguvernamentală pentru că nu aveam alte elemente, așa că uh, bun venit acestei reacție S-ar putea ca în viitor aceasta uh, este să fie soluția care să prevaleze. În viitor avem nevoie de instrumente mai eficiente. Nu trebuie să fim în situația să punem con, condiții și unele state trebuie să, să, să se poată beneficia de privilegii. Mecanismul european trebuie să fie comunitarizat, trebuie să existe o perspectivă comunitară care să întărească rolul Parlamentului European și rolul Parlamentelor Naționale. Parlamentele Naționale sunt cele care vor controla prin reprezentanții în Consiliu și prin reprezentanții în Parlamentul European, pentru că trebuie să fie rolul uh, Comisiei. Troica acum acum. Comisia este cea care are rolul fundamental pentru programele de ajustare, de adaptare, dar aceste programe sunt programe de stabilizare a zonei Europei. Și asta este o problemă care este văzută doar ca o problemă de adaptare în țările cu probleme. Trebuie să fie, de fapt, să existe un program de însoțire programe de însoțire la nivel european pentru toate celelalte state membre. Rolul BCE este să se asigure că politica monetară va contribui la uh, succesul acestor programe de adaptare, iar FMI-ul era singurul mecanism care putea să acorde asistență multilaterală. În viitor trebuie să aibă alt rol FMI-ul. FMI-ul trebuie să contribuie la păstrarea stabilității financiare globale și nu ne putem lipsi de femei. Femeiul trebuie să aibă rolul lui. Și mai o temă care mie mi se pare cheie și anume revenirea, redresarea. Prevenire, gestionare și redresare. Și aici parlamentele naționale trebuie să se gândească bine pentru a corecta dezechilibrele existente. Nu putem să facem toți la fel. Este bine ca toți să contribuie la redresare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! domnul Ghergheri din partea Senatului Italian la Comisia pentru Bugete. Yes, uh, I like to talk about the economic Mulțumesc. Aș dori despre, să vorbesc despre eficiența economică a programelor troicii, dat fiind uh, lipsa de legitimitate, sunt de acord cu ce s-a spus de către vorbitorii mei. Ar trebui să ne amintim că uh, dacă ne uităm la rezultate, așa cum s-a spus deja, ne dăm seama că acestea sunt uh, diferite dacă diferențiem uh, rezultatele financiare de economia reală, ne dăm seama că șomajul a crescut uh, exponențial, um, faza de recesiune a fost mult mai gravă decât ne așteptam. Acest lucru nu se datorează uh, lipsei de consolidare fiscală, fiindcă, după cum știm, toate țările din program, inclusiv Grecia, au uh, făcut mult mai mult decât se planificase în acest sens. Problema a fost prăbușirea PIB-ului, ceea ce a dus la creșterea uh, ponderei datoriei în PIB, care a dus țara în, într-o capcană de recesiune, deci a dus țările într-un cerc vicios. Întrebarea este dacă Troica ar fi putut să facă lucrurile mai bine, iar răspunsul meu este da și ar trebui să recunoaștem două greșeli care au fost înfăptuite, fiindcă altfel nu vom putea uh, Uh, să îmbunătățim lucrurile pe viitor. Aceste două greșeli sunt următoarele, așa cum au spus și alții înaintea mea. Faptul că Troica a calculat greșit consecințele consolidării fiscale uh, și a subestimat uh, restrângerea uh, ocupării forței de muncă și a supraestimat uh, uh veniturile venite din privatizare. Acesta este efectul multiplicatorului fiscal. Ar trebui să recunoaștem că multiplicatorii fiscali nu sunt fixi, așa cum spune Comisia Europeană, ci se schimbă pe parcursul ciclului economic. Acest lucru ar reprezenta o îmbunătățire. E a doua greșeală. Troica a analizat situația de la caz la caz. Uh, astfel că rezultatul a fost că nu s-a concentrat asupra efectului de contagiune la uh, nivelul mai multor țări și pare rău că nu sunt toți uh, invitații noștri prezenți la prezidiu, fiindcă problema nu este faptul că medicamentul prescris are efecte negative. Problema este că medicamentul uh, a fost uh, folosit în, cu doze greșite și prin metode greșite. Trebuie să discutăm acest lucru, fiindcă altfel, pe viitor, uh, nu vom face decât să repetăm aceleași greșeli. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul membru al adunării naționale franceze. Bien, euh, Moi, domnule președinte. Aș dori să vă spun că nu trebuie să avem o atitudine prea negativă. Mă bucur că mă bucur că am salvat moneda euro, că am ajutat țările care se confruntă cu greutăți, chiar dacă da, într-adevăr, sunt uh, lucruri care uh, au fost greșite în ceea ce privește măsurile troicii. Trebuie să... Era vorba de o soluție de urgență, până la urmă să nu uităm acest lucru și cred că a fost bine că am acționat așa. Și acum, sigur, trebuie să ne gândim la consecințele pe termen lung în ceea ce privește rolul Parlamentelor Naționale și rolul Parlamentului European, în ceea ce privește procesul de consultare. Însă dați-mi voie să vă spun un lucru, că aici există o răspundere partajată a țărilor care au comis greșeli și a Uniunii Europene care nu a știut să preîntâmpine aceste greșeli și care nu a putut să le anticipeze. Deci, eh, dați-mi voie să vă spun că ar trebui poate să lucrăm aici mai întâi, să rezolvăm această problemă. E vorba de faptul că semnalele de alarmă nu au funcționat deci, uh, cred că ar trebui să consolidăm uh, competențele Eurostatului și rolul Comisiei pentru a putea anticipa problemele care ar putea apărea. În egală măsură, nu trebuie să ezităm uh, în ceea ce privește articolul 13 al tratatului. Eu, unul, am um, am stat la baza inițiativei acestui articol și în momentul în care spunem cu toții că trebuie ca Parlamentele Naționale și Parlamentul European să coopereze, mi se pare trist că la reuniunea de la Vilnius nu am reușit să înregistrăm progres pe marginea acestui subiect. În ceea ce privește acest raport, dați-mi voie să vă spun uh, că uh, caracterul comunitar care a fost uh, dat mecanismului pentru stabilitate nu mi se pare o idee bună. Se va discuta la Parlamentul European, bineînțeles. Trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește mandatul de control al Parlamentului în ceea ce privește creditele oferite țărilor care se confruntă cu greutăți. Iar un aspect uh, care trebuie să fim foarte atenți, el reprezintă mișcările anti populare, eurofobia în țările care primesc uh, asistență, dar și în țările care oferă asistență. Deci să fim foarte atenți la ce se întâmplă aici, pentru că um, trebuie să ne asigurăm că controlul parlamentar este eficient în aceste două categorii de țări. Uh, la nivel general, vreau să vă spun că trebuie să găsim uh, echilibru între controlul conturilor publice și sprijinirea um, creșterii publice. Politicile de consolidare bugetară excesivă ar putea să deuneze cu sectorului privat în contextul în care femeiul a subliniat că principala, principala, obst- principalul obstacol uh, Um, al creșterii reprezintă datoria excesivă pe umerii sectorului privat. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Pervaș Beres are cuvântul. După président. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor raportori. Aș vrea să îi răspund lui Werner Langen, care din păcate ne-a părăsit. A, ba nu, este aici, atunci e perfect. Uh, Ați, uh, l-ați criticat, criticat pe Alejandro Sercas când a vorbit despre Spania. În primul rând, nu a vorbit doar despre Spania. Apoi uh, spuneați că înainte de criză, Spania uh, era printre elevii conștiincioși ai Europei, pentru că îndeplinea criteriile de la Maastricht. În ceea ce privește intervenția domnului președinte Lamert de la Bundestag, ar fi fost bine să rămână la dezbatere. Uh, acum, uh, conform uh, evaluărilor, Europa este spațiul cel mai democratic de la nivel mondial, dar asta nu trebuie să ne fie suficient. Există state membre care nu au primit finanțare și care au validat programul elaborat de Eurogrup iar aceasta a fost o garanție democratică. În ceea ce privește mizele troicăi, aș vrea să vă atrag atenția asupra a două dimensiuni care, după părerea mea, sunt subestimate în dezbaterea noastră. Țările care desfășoară reforme structurale în bune condiții sunt țări în care dialogul social este în centrul dispozitivului, ori când troica intervine, ea ignoră elementele de bază ale dialogului social. Acest lucru a fost uh, subliniat de Organizația Internațională a Muncii și de Consiliu. Când vorbim despre Troica în Grecia, nu putem spune că trebuie să ignorăm toate aceste lucruri. Orice european convins trebuie să creadă în acest peer review sau în benchmarking Apoi, nu putem să evaluăm situația unei țări ca fiind încununată de succes ca urmare a intervenției troicăi dacă nu ne uităm la echilibrele sau dezechilibrele în termen de migrație, pentru că prea adesea țările care sunt sub troica sau în afara ei, cum a fost cazul Letoniei, uh, se consideră că acele țări au ieșit din dificultate. Însă, Uh, forța uh, de muncă tânără a migrat, ceea ce creează probleme de disponibilitate a forței de muncă. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Cariello din Parlamentul Italian. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, astăzi uh, trebuie să ne concentrăm atenția uh, pe legitimitatea democratică a programelor de ajustare. Acesta este titlul uh, întâlnirii noastre. Mi se pare că legitimitatea, că atunci când vorbim despre legitimitatea democratică, cred că mai degrabă ar trebui să vorbim despre o acțiune ilegitimă uh, și vorbesc despre pactul fiscal. În uh, articolul 3 se vorbește despre parametrii bugetari și uh, măsurile sunt mai restrictive decât cele prevăzute în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acum, întrebarea căreia trebuie să-i răspundem și pe care o pun cetățenii este cine să ia deciziile dacă nu statele membre. Putem să mm, șuntăm uh, tratatele, să eludăm tratat, tratatul care servește uh, drept bază pentru funcționarea Uniunii Europene, uh, Uh, și uh, folosind troica, nu știu uh, dacă nu cumva stabilim un precedent. Cu toții părem să fim de acord că este de la sine înțeles efectul pe care l-au avut măsurile de austeritate. Uh, firmele au acces foarte dificil la credite, iar recesiunea se face simțită în aproape toate statele membre. Dacă acestea sunt elementele uh, cu care avem de a face, atunci este o acțiune legitimă. Articolul 12 din uh, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene contrazice articolul 3 din uh, compactul fiscal. Deci trebuie să ne întrebăm uh, care este legitimitatea democratică care stă la baza acestui fapt. Acordul possono utilizare. Grazie. Vă spuneam că recesiunea afectează toate țările. Vă mulțumesc foarte mult în numele Parlamentului European. Domnul Risorides. Mulțumesc. Cred că un element uh, important uh, este cel legat de ceea ce cere Parlamentul European și anume ca fiecare ajustare bugetară să fie adaptată, iar erorile trebuie să fie rectificate. Acest lucru trebuie să se realizeze într-un cadru de dialog cu societatea civilă. Nu trebuie să ne limităm doar la guverne și parlamente atunci când uh, este pusă în aplicare o politică, aceasta trebuie să fie evaluată, iar erorile trebuie să fie depistate și rectificate. Uh, după 5-6 uh, ani de la izbucnirea crizei, trebuie să evaluăm toate consecințele asupra diferitelor sectoare, asupra ocupării forței de muncă, asupra economiei, asupra bazei de producție a statelor membre. Dacă uh, există jude- ă, erori ă, în evaluarea crizei, atunci ă, trebuie să facem o evaluare a posteriorii, pentru că altfel eșecul va fi răsunător. Am început să reducem deficitul, însă datoria este imensă în momentul de față. Șomajul este considerabil, șomajul în rândul tinerilor este uriaș, recesiunea este foarte mare și avem un uh, procent uh, foarte mare de persoane care nu beneficiază de protecție socială. Este, în plus, există foarte multe persoane care nu au acces la sistemul de asigurări de sănătate. Chiar dacă ne realizăm obiectivul bugetar, ceea ce nu este cazul, uh, oricum politica socială nu este dintre cele mai bune. Acum, vorbind despre metoda comunitară, am putea spune că în primii, în primele șase luni uh, ne confruntam cu probleme structurale în Uniunea Europeană și de aceea am recurs la acest mecanism uh, numit Troica. Dar acum însă trebuie să recurgem la metoda comunitară. Nu putem să uh, preconizăm altceva, pentru că altfel uh, vom eșua instrumentele folosite ca uh, multiplicatori bugetari uh, și uh, consecințele nu au fost evaluate corespunzător. Cred că trebuie să punem capăt troicăi și să creăm niște instituții care să poată face față crizei și care să poată preveni crizele viitoare am putea institui politici care să fie compatibile cu strategiile și politicile europene, Europa 2020 și așa mai departe dialog uh, cu partenerii sociali, uh, iar după 5-6 ani încă nu putem să permanentizăm această abordare. Dau acum cuvântul doamnei Montagua, Mariana Montagua din Parlamentul Portughez. Um, Mulțumesc. Uh, câteva cuvinte despre această dezbatere, dacă îmi permiteți, mai ales despre Portugalia. S-a spus deja că înainte de criză Portugalia avea niște probleme structurale, economice, mai ales în ceea ce privește structura de producție Uh, și um, asta totuși a avut o datorie de 60% din PIB uh, foarte mult timp. Uh, datoria mult timp a fost, datoria Portugaliei a fost mai mică decât a Germaniei și deficitul a fost de 3%, în jur de 3%. Dar mai mult avea un nivel foarte scăzut la nivel structural de șomaj, iar criza financiară a schimbat situația în Portugalia și în, ca și în alte țări europene. Uh, șomajul a crescut puțin, a ajuns la 12% în 2011, datoria a crescut și a puțin uh, a, în 2011 s-a creat o problemă de finanțare și de speculă financiară. Răspunsul pe care l-a oferit Uniunea Europeană pentru aceste probleme ale Portugaliei a fost convocarea și crearea unei, unui sistem de trei instituții, dintre care niciuna nu fusese aleasă în mod democratic uh, și a impus programe de austeritate uh, care nu au fost um, aprobate în Parlamentele Naționale. BCE-ul, care nu avea capacitatea și legitimitatea de a cumpăra datoria publică a statului, a avut legitimitatea și posibilitatea de a se impune programele de ajustare fiscală a statelor suverane. Iată, ne avem o problemă a acestor programe. Aceasta este legitimitatea democratică a acestor programe, fiindcă sunt programe de ajustare ale căror măsuri încalcă Constituția țării. În Portugalia, de pildă, a doua problemă este o problemă de ordin tehnic. Uh, Programul desemnat pentru Portugalia de către femei, de către Troica, a fost uh, desemnat uh, cu niște, cu niște rate fixe care nu există. Toate previziunile, previziunile economice au fost revizuite din 3 în 3 luni și toate acestea au dat greș. Nu a existat nicio previziune economică a acestor programe care să fi stat în picioare, care să fi fost îndeplinită. Și asta este a doua problemă de ordin tehnică. Acestor programe sunt prost structurate. A treia problemă o reprezintă rezultatele acestor programe. Nicio metodă de deficit în Portugalia nu a a fost îndeplinită până acum. Deficitul este mai mare, puțin mai mare, puțin mai mic decât în 2010 sau în 2011. Datoria publică este, uh, este mai mare și a crescut în ultimii trei ani mai, mai rapid decât înainte. Am pierdut o 10 ani de creștere în ceea ce privește PIB-ul. De, uh, inegalitățile sociale au crescut, uh, sărăcia a crescut, uh, lucrătorii săraci, numărul lucrătorilor săraci a crescut, sărăcia a crescut semnificativ. Uh, Eh, migrația, eh, emigrația a crescut mai mult decât în perioada colonială, eh, războiului coloniale și acum avem o populație mai redusă decât anul trecut, decât acum 2 ani și avem uh, un număr extrem de mare de, uh, de șomeri, de aproape jumătate de milion, într-o, în care numărul lucrătorilor este de 5 milioane. Deci, iată, uh, Eh, iată că acum aici ni se spune că programele troice au fost un succes, dar nu, nu există niciun fel de succes pentru populațiile cele mai sărace, care, populații care sunt mai sărace acum decât acum trei ani. Și, și parlamentarii europeni trebuie să, eh, să, să să-și dea seama că acest deficit le arată oamenilor că guvernăm împotriva lor. Mulțumesc, are cuvântul doamna eh, Freira din partea Parlamentului European. Ah. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că această discuție este extrem de utilă și aș începe prin a vă spune că este important să înțelegem și să fim de acord că construirea unei monede unice necesită mai mult decât un pact de stabilitate și creștere. Nu există un mecanism ascuns care să promoveze convergența, din potrivă, promovează divergența între economii. Iar acest, această problemă trebuie să fie abordată la sfârșitul acestei crize. Această criză s-a produs și nu am avut mecanismele necesare pentru a o rezolva. Este important să, înce- să încheiem această perioadă cu mecanismele adecvate pentru a rezolva criza, monede, um, um, mecanisme care să se bazeze pe, men- uh, pe moneda unică. Acesta este mesajul pe care aș vrea să vi-l transmit. Bineînțeles, trebuie să avem uh, o uniune bancară de decentă și funcțională, nu orice fel de uniune bancară. Însă trebuie să discutăm și despre bugetul pe care trebuie să-l alocăm și despre măsurile anticiclice atunci când se produce o criză uh, iar dacă metoda interguvernamentală nu este adecvată, trebuie să evaluăm dacă BCE are competențele pentru a aborda o Uh, criză. În, uh, de exemplu, uh, când avem deflație, trebuie să ne uităm la rezultatele studiului um, inițiat de comisie. Apoi există și alte elemente legate de stabilizarea datoriei guvernamentale. Poate că ar trebui să creăm un mecanism în acest sens și ar trebui să ne gândim dacă nu ar trebui să creăm uh, un sistem de garantare a drepturilor de bază atunci când unele state membre sunt forțate să facă ajustări care pun o povară uh, semnificativă asupra cetățenilor, povară pe care nu ar trebui să-și o asume într-o Europa democratică. Mă refer la absența sistemelor de sănătate, uh, la absența sistemelor de învățământ și la o problemă masivă a sărăciei. Așadar, aș aborda aspectele tehnice ale acestor recomandări. Am abordat costurile sociale, am abordat creșterea datoriei, am avut recesiune, a 20% creștere, 8% creștere. Privatizations. Un alt element este legat de privatizările care au fost uh, realizate și care au fost făcute în condiții foarte proaste. Uh, o privatizare a, unui sec- a unor sectoare de bază precum uh, electricitate, telecomunicații, sector bancar, asigurări, poștă, acestea au efecte pe termen lung Așadar, avem nevoie de această discuție, însă trebuie să avem și niște rezultate concrete. Îmi cer scuze că mi-am depășit un pic timpul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamna Dircop. Mr. Chairman, thank you. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc uh, pentru că ați organizat această conferință. Și acum voi vorbi în croată. Rasprava jasno ukazuje da za... Mulțumesc încă o dată. Această discuție ne arată că pentru a obține progrese și pentru a asigura stabilitatea macroeconomică, trebuie să ne asumăm cu toții răspunderea. Trebuie să asigurăm uh, o mai mare eficiență a măsurilor și o mai bună implementare a acestora. De aceea este extrem de important să avem o comunicare bună cu parlamentele naționale. Măsurile de ajustare economică care sunt uh, puse în aplicare și care sunt menite să asigure creșterea și ocuparea forței de muncă nu pot să aibă succes fără economia reală. Am discutat uh, despre Uniunea Economică și Monetară, despre consolidarea fiscală, despre provocările macroeconomice și despre legitimitatea democratică, însă nu am discutat uh, despre eficiență și nu am primit niciun răspuns în ceea ce privește căile de eficientizare care este necesară pentru a putea să ne facem planuri pentru viitor. Pentru a asigura uh, satisfacția cetățenilor noștri, trebuie să ținem cont de sectorul real. Uh, poate că am uitat de parteneriatul public-privat în uh, acest sens am uitat de el cu totul, iar sectorul uh, real este cel care ne poate ajuta să depășim criza și să asigurăm creșterea PIB-ului. Poate că ne concentrăm prea mult pe Uniunea Bancară și pe măsurile de salvare a băncilor, în timp ce sectorul din econom- sector, sectoarele din economia reală nu pot să facă față singure provocărilor. Întrebarea este dacă avem suficiente măsuri uh, pentru a asigura dezvoltarea viitoare a sectorului uh, real și uh, trebuie să asigurăm cooperarea, cooperarea între BEI și băncile naționale. Mulțumesc foarte mult! President, fil fatt li Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Aș dori și eu să mă refer la uh, acest raport privind creșterea independentă 2013-2014 Uh, unde am constatat că măsurile nu au avut succes și sunt în detrimentul nostru. De ce suntem aici? Pentru că, de fapt, noi reprezentăm cetățenii, iar măsurile de, de austeritate se referă la aceste victime, oameni care nu au loc de muncă, care au o existență precară, iar uh, drepturile lucrătorilor sunt uh, subminate și în secolul 21 ne confruntăm cu sărăcia din nou și există de asemenea intoleranță și extremism. Iar continentul nostru credea că re- rezolvați această problemă după cel de-al doilea război mondial. Măsurile de austeritate au consecințe uriașe asupra populației și cetățenilor care uh, își pierd entuziasmul. Scurgerea de inteligență este de asemenea fără precedent și uh, Ehm, Europa nu mai este o soluție, tinerii caută o soluție în afara Europei. Vreau de asemenea să mă refer și la unul din cei mai mari economiști, John Maynard Keynes, care spunea că pentru a depăși șomajul, șomajul de după marea criză, era necesar nu numai să se meargă către măsuri de austeritate, dar guvernul trebuia să încerce să investească pentru a crea dezvoltare și creștere. Știm foarte bine că în situații de precaritate oamenii trebuie să accepte orice fel de muncă, ceea ce nu duce la creștere economică. Ce trebuie să facem? Trebuie să depășim birocrația uh, și uh, de asemenea să ne dăm seama că a venit momentul să dăm un nou avânt populațiilor noastre. Economia europeană își poate reveni prin programe guvernamentale, prin programe făcute în comun cu sectorul privat. Poate fi o soluție care poate să asigure un standard de viață mai bun cetățenilor pe care îi reprezentăm. Mulțumesc foarte mult! Cred că a fost o sesiune, o discuție foarte interesantă și fructuoasă, deși au fost și inevitabil sunt divergențe importante de abordare și de poziție și nici n-ar putea să fie altfel pentru că există o literatură foarte bogată, nu numai uh, modele econometrice, dar uh, și uh, chestiuni de metodologie, metoda interguvernamentală față de metoda comunitară sau cum definim noi uh, democrația europeană și legitimitatea democratică. Totuși, cred că există consens pe două puncte. În primul rând, hotărârea Parlamentului European de a redacta aceste rapoarte este decizia corectă pentru că provoacă o discuție publică, o dezbatere privind o procedură privind rolul și funcționării troicii, așa cum este văzută ea de cetățenii europeni ca o procedură a unor decizii luate în spatele ușilor închise, ceea ce subminează nevoia de uh, internalizarea acestor hotărâri, așa cum a fost ea subliniată astăzi. Și apoi calitatea dezbaterii la nivel național și uh, național, uh, la nivel uh, național și european concluzia aceasta, concluziile acestea trebuie apărate de ambele părți, atât de parlamentarii europeni cât și de cei naționali. Trebuie apărată și extinsă. Aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor. În primul rând vreau să le mulțumesc copreședintei și vicepreședinta, vicepreședintele Parlamentului Elen, domnul de lângă mine. Vreau să le mulțumesc domnului Lambert, președintele Bundestagului, domnului Dominic Hannigan, care este președintele Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului Irlandez și, bineînțeles, vreau să le mulțumesc celor doi coraportori ai Parlamentului European, domnul Otmar Caras și domnul Liam Nongonci pentru intervențiile lor și dumneavoastră pentru intervențiile dumneavoastră. Suntem deja în întârziere, așa că o să trecem la următoarea sesiune plenară privind uh, promovarea creșterii și a locurilor de muncă, a ocupării forței de muncă în Europa și aș dori să îl invit pe domnul uh, Gemagiopoulos, care este președintele Comisiei Economice a Parlamentului European, a Parlamentului Elen, să vină alături de mine să fie copreședintele acestei sesiuni. Mulțumesc!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 Okay. So to, uh... Trecem acum la următoarea sesiune plenară, pre- promovarea creșterii și ocupării forței de muncă în Europa prin finanțarea economiei reale și am plăcerea de, al, de a-i saluta un fost coleg și prieten, domnul Eduard Sicluna, care este acum președintele Consiliului Guvernatorilor la Banca Europeană pentru Investiții și îl invit să ia cuvântul. Eduard, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi din Parlamentul European, stimați colegi din Parlamentele Naționale. După cum ați auzit, uh, încrederea uh, începe să crească din nou și uh, să avem încredere că Europa a lăsat în urmă criza datorilor suverane. Dar Europa nu și-a revenit complet, ceea ce este absolut evident și a reieșit și din dezbaterea dumneavoastră. Și ne confruntăm în continuare cu provocări fundamentale. Una dintre acestea este uh, scăderea activității de investiții uh, cu care ne confruntăm. Globa financiar, criza financiară globală a dus la criza europeană, iar ultimele cifre arată că investițiile totale în Uniunea Europeană sunt în cu 20% mai mici față de 2008, ceea ce este uh, se datorează investițiilor private foarte scăzute. Iar țările cele mai lovite de criză în acele țări, investițiile au scăzut cu mai mult de 40% și nu sunt semne de revenire. Această criza investițiilor prelungită constrânge creșterea în Europa, atât în ceea ce privește PIB-ul, cât și crearea de locuri de muncă. Înseamnă pierderea de productivitate pentru mulți ani de acum încolo investițiile acestea din 2008 până în 2012 care au lipsit din Europa vor consta continentul 5, 540 uh, de miliarde de euro iar cifra aceasta este în creștere și va continua să crească atâta vreme cât investițiile vor continua să scadă. Uh, ne îngrijorează la fel de mult persistența șomajului înalt în foarte multe din statele din sudul Uniunii Europene și are riscul să devină structural și împreună cu o demografie proastă, cu reducerea potențialului producției acestei țări, situația nu se va îmbunătăți. Banca Europeană pentru Investiții încearcă să înțeleagă criza de investiții pentru a găsi o soluție. Îmi aduc aminte când eram parlamentar european, colegii mei și cu mine de la Econ, am făcut presiuni să se găsească o, o reacție uh, din partea Băncii Europene de Investiții la această situație. În inima crizei investițiilor din Europa sunt anumite dezechilibre structurale, după cum știm. Anumit, anumite țări s-au confruntat uh, cu o, ex, o uh, extindere nedurabilă înainte de criză a datoriilor uh, din surse de stat și surse private, ceea ce a dus la un consum excedentar, mai ales și de asemenea la o creștere a pieței imobiliare iar din această suprainvestiție, situația nu s-a redresat. E nevoie de reforme structurale și de investiții care să mută resursele către sectoare mai productive. Iată de ce este un mare avantaj al Uniunii Europene care un uh, instrument cum este Banca Europeană de Investiții care încearcă să treacă dincolo de investițiile generalizate, de intervențiile generalizate. Cu ajutorul Băncii Europene pentru Investiții putem elimina obstacolele în calea realocării resurselor, nu numai pentru țările lovite de criză, dar și în toată Europa. De ce țintirea intervențiilor este atât de importantă? 1. Am învățat că sectorul privat nu este constrâns de lipta de finanțe în medie, cooperarea nefinanciară la nivelul Uniunii Europene nu este supra-solicitată de datorii. De fapt, au sporit economiile și au devenit creditori uh, neți, mai ales către guverne față de incertitudinea economiei globale și față de perspectiva zonei Europei, directorii au adoptat uh, o atitudine de genul să așteptăm și să vedem, amânând investițiile majore după ce trece această stare de incertitudine. Așa că e clar că angajamentele credibile față de integritatea zonei euro și progresele privind propunerea de uniune bancară vor face pași mari pentru a reduce incertitudinea, atenuând uh, aceste gătuiri financiare, financiare acolo unde există și încurajând investițiile. Aceste modificări vor dura însă. Acum uh, se simte nevoia unei intervenții publice bine țintite mai ales acolo unde există constrângeri uh, financiare. De aceea Banca Europeană pentru Investiții, ca Banca Uniunii Europene, are un rol crucial în această criză. Un subset al sectorului privat care a fost și continuă să fie afectat de criză, de aceste constrângeri financiare ale crizei, este sectorul IMM-urilor mai ales în acele țări în care IMM-urile au fost afectate de criză. Deci, Fragm, criza a indus fragmentarea piețelor financiare europene, iar uh, creditele transfrontaliere au fost uh, reduse. Țările sunt mai dependente de economiile interne uh, și au apărut foarte multe diferențe naționale în ceea ce privește costul împrumuturilor, mai ales în, și în zona euro. Lucrul acesta a afectat IMM-urile foarte grav pentru că ele depind de împrumuturile bancare, așa încât de la începutul crizei uh, găsirea unor punți pentru aceste probleme financiare a fost o problemă cheie a Băncii Europene de Investiții pentru a putea susține și crea locuri de muncă și pentru a promova inovarea grupul acesta dorește să rezolve problema gătuirilor în diverse moduri pentru a putea trece la avantajele finanțării provenite de Banca Europeană pentru Investiții, care are nota 3A. De la începutul uh, crizei, împrumuturile către IMM-uri au crezut cu mai mult de 15%, de la 12 miliarde la 18,5 miliarde reprezentanțele noastre, Fondul European pentru Investiții, a oferit garantiții de 2 miliarde de euro, așa încât uh, Banca Europeană de Investiții a pilotat uh, uh, aceste um, situații, această propunere în Malta, uh, iar uh, programul de garanție a fost în totalitate subscris în 10 luni. E vorba de 500 de IMM-uri care au fost ajutate cu garanții și dobânzi reduse iar guvernul maltez, prin intermediul uh, uh, acestui instrument, uh, a solicitat prelungirea acestei garanții în august anul trecut pentru a ajuta încă 100 de IMM-uri în lunile viitoare. Cererea de credit uh, va deveni, va crește din ce în ce mai mult pentru a ne putea reintegra pe piețele financiare europene iar furnizarea creditului va fi, uh, o, se va confrunta cu o gâtuire și mai mare în viitorul apropiat. Asigurarea finanțării bancare este doar una din posibilitățile de susținere a IMM-urilor oferite de banca noastră băncile trebuie să-și joace rolul și dacă sunt puține lichidități pe piață, atunci banca noastră are cunoștințele necesare pentru a susține dezvoltarea instrumentelor care să uh, ușureze capitalizarea piețelor de capital. De exemplu, securitizarea și uh, obligațiunile pe proiecte pentru a putea atrage noi surse europene sau internaționale de finanțare a IMM-urilor. Și este un adevăr care nu trebuie evitat Șomajul va rămâne o provocare socială în Uniunea Europeană, mai ales în statele membre care au trecut printr-o uh, criză gravă în momentul în care se va relua activitatea economică, vor fi totuși niște rigidități în ciuda încercării de a reforma piața munții. Iar uh, tendințele de acum, uh, care au depășit cu mult așteptările, în aceste condiții, Banca Europeană de Investiții va contribui totuși la, uh, la, la schimbările structurale. Schimbările structurale cer, impun o reconsiderare a situației în aceste țări și trebuie să existe probleme, uh, programe care să abordeze aceste situații. Și, de exemplu, programe de investiții pentru tineri, e vorba aici de 6 miliarde de euro, care să promoveze educația, formarea profesională și locuri de muncă pentru tineri. Dezvoltarea infrastructurii strategice este o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană inclusiv acțiunile eh, climatice și eh, rețelele transeuropene. Accelerarea ratei investițiilor în infrastructură este vitală, atât pentru redresare cât și pentru prosperitatea pe termen lung a Europei pe, o, printr-o mai bună integrare. Banca noastră a sporit investițiile în infrastructură cu mai mult de 7,5 miliarde de euro și aici lucrurile se pot, pot evolua, se pot găsi surse de finanțare alternative. De exemplu, obligațiunile de proiecte și consilierea noastră pentru proiecte de parteneriat public-privat uh, mai ales dacă ne gândim uh, că în multe state membre este nevoie de acest lucru. Proiectele, eu știu, garanțiile care sau împrumuturile subordonate și capitalul care afectează bilanțurile vor fi susținute de facilitățile băncii noastre care pot să ofere, să sporească riscurile uh, a, care sunt acceptate poate să acționeze ca un catalist pentru um, investițiile private și uh, oferind uh, dobânzi interesante statelor membre și, de asemenea, oferind uh, aceste instrumente pentru a lansa punțile necesare pentru statele membre. Ca în fiecare criză, a început un proces de, de schimbări structurale în foarte multe domenii importante pentru Uniunea Europeană. Evident că lucrul acesta este asociat cu probleme sociale, dar are și o potențialul de a face salturi uriașe în ce privește inovarea și poate avea un impact bun asupra viitorului Europei. Pentru inovare, faptul că nu, au, nu, nu are acces la investiții este o mare problemă. Deci, Banca noastră a sporit uh, creditele în domeniul economiei bazate pe cunoaștere din Europa cu aproximativ 7% uh, la 15,7 miliarde de euro anul trecut, ceea ce joacă un rol foarte important pentru dezvoltarea firmelor pe viitor ale uh, Europei. În concluzie, banca noastră face ce trebuie să facă ca urmare a sporirii de capital și a contribuit la reacția Europei față de criză, uh, având un, un curs contraciclic semnificativ. Ne-am sporit uh, creditele cu mai mult de 40%, participând la diverse inițiative. Ambiția noastră, tantele ambiției, țintele ambiției noastre sunt aceleași și uh, vom participa la strategiile de investiții pentru a putea reconstrui o Europa mai puternică la ieșirea din criză. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult, Eduard. Dăm cuvântul acum în sală. Vă reamintesc că puteți adresa întrebări domnului Sicluna. Sau puteți completa formularul uh, pe care îl aveți uh, în dosarele dumneavoastră și îl puteți trimite președintelui. Dau acum prezid uh, colegului meu, care este președinte al Comisiei economice a Parlamentului Elen și îl uh, las pe domnia sa să coordoneze discuțiile în continuare. Mulțumesc, doamna Podimata. Dăm cuvântul acum domnului Pablo Zavapo. Coincido. Mulțumesc foarte mult, sunt de acord uh, în totalitate cu cele spuse de prietenul nostru, domnul Sicluna. Cred că a trecut de da, criza datorilor suverane, că sunt semnale pozitive care ne permit să fim optimiști în ce privește situația economică, dar trebuie să ne concentrăm pe creștere și pe crearea de locuri de muncă. Mai mult de, decât atât, în contextul electoral în care uh, cetățenii o să ne ceară rezultate concrete. În primul rând, reformele, eh, țările care trec printr-un proces reformist să continue reformele și țările care încet, încet eh, se vor eh, implica în acest proces de reformă să li se dea un impuls și mai mare. Dar cred că există, ne așteaptă în continuare foarte multe lucruri de făcut și anume creditele să ajungă la IMM-uri uh, în condiții similare în toate statele din zona euro. Este intolerabil ca IMM-urile să fie finanțate în funcție de locul în care, în care sunt amplasate și nu în funcție de situația economică. Cre- dacă continuă să scadă creditarea IMM-urilor, nu se va putea consolida și nu se va putea relansa recuperarea economică și crearea de locuri de muncă. În Spania, în noiembrie, creditarea IMM-urilor a scăzut cu 11%. După părerea mea, punem, încercăm să punem bazele pentru a rezolva această problemă. Uniunea bancară sigur că va contribui la eliminarea fragmentării piețelor financiare și va ajuta creditarea IMM-urilor, dar lucrul acesta este o soluție pe termen mediu și lung, pe termen scurt, însă trebuie să acționăm și după părerea mea. Sunt doi actori importanți, cu roluri importante și anume Banca Europeană de Investiții care trebuie să fie mai ambițioasă, încă și mai ambițioasă pentru a credita IMM-urile și sper că la următorul Consiliu se vor lua măsuri în acest sens. Și apoi Banca Centrală Europeană. Banca Centrală Europeană poate și trebuie să facă ceva mai mult din acest punct de vedere. Banca Centrală Europeană a recunoscut că nu se transmit corect politicile monetare așa încât răspunderea Băncii Centrale Europene este să acționeze astfel încât politica monetară să fie transmisă corect. Insist că Banca Centrală Europeană poate și trebuie să facă ceva mai mult din acest punct de vedere. Suntem, trebuie să fim conștienți, doamnelor și domnilor, stimați colegi, că dacă nu se creditează IMM-urile, atunci cu mare greutate se va putea consolida redresarea economică deci toți cei care suntem implicați în această problemă trebuie să acționăm și trebuie să acționăm acum. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! domnul Pierre Alame de la Adunarea Națională Franceză. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul anului, zona Europa și Uniunea Europeană ies uh, dintr-o perioadă de 2 ani și jumătate de recesiune care a fost specifică europeană și își găsește originea faptul că ne-a luat foarte mult timp să punem la punct mecanismul de stabilitate financiară și faptul că am avut incapacitatea cronică de a găsi un bun echilibru macroeconomic între reducerea deficitului și creșterea economică. Știm că în momentul în care multiplicatorii bugetari sunt ridicați și acest lucru se întâmplă în caz de recesiune, dacă toate țările se angajează pe drumul politicilor de austeritate, efectul de, dep- de depresiune economică este foarte ridicat și uh, iată că acum, uh, acum suportăm consecințele, fiindcă mai multe state membre au măsuri de consolidare bugetară, iar Uniunea Europeană trebuie acum să compenseze acest efect de depresiune economică printr-o politică de bază voluntariat, de investiții. Iată de ce adresez o următoare întrebare. Cum rămâne cu strategia 2020 și cum rămâne cu pactul de creștere și ocuparea forței de muncă? În al doilea rând, trebuie să găsim un ritm de reducere a deficitului structural la nivel european, un ritm rezonabil și să uh, fim uh, atenți la tendințele de deflație care vin uh, uh, din uh, ajustările de bilanț comun în momentul în care doar țările deficitare sunt cele care suportă această povară, ceea ce am discutat și ieri. Și în al treilea rând vreau să vă spun că după al, do- al, al doilea război mondial, reconstrucția și punerea în comun a oțelului și cărbunelui au reprezentat un, ve- un vector de creștere europeană foarte important, iar astăzi ne confruntăm cu o provocare foarte mare, schimbările climatice și probleme energetice, iar această provocare ar trebui să fie motorul unei noi creșteri, unei creșteri durabile în Europa. Ieri, reprezentantul OCDE ne reamintea că politicile structurale sunt necesare, dar că sunt mai eficiente în, într-un context de creștere economică. Haideți, deci, să facem în așa fel încât Europa să se aplece asupra macroeconomiei, asupra creșterii și ocupării forței de muncă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Adam Rogatski, din partea Parlamentului polonez. Panie Przewodniczący, panie și panowie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Încă de la începutul reuniunii de astăzi dimineața am discutat despre criză, despre efectele și consecințele acesteia, dar nu cred că ar trebui să uităm faptul că trebuie să discutăm și despre alte aspecte, despre experiența altor țări, cum ar fi Brazilia, India și China, de pildă țări care, timpul în care noi am înregistrat o creștere economică foarte slabă, au continuat să se dezvolte, iar Uniunea Europeană, asemenea tuturor statelor membre, ar trebui să se gândească mai mult la ce stă în spatele acestui fenomen. Poate că ar trebui să analizăm situația, fiindcă avem instituții, iată, avem programe, avem tot soiul de măsuri, iar în Uniunea Europeană ne confruntăm în continuare cu șomaj, excluzie socială, sărăcie. Poate ar trebui să vedem dacă folosim cum trebuie aceste resurse pe care ni le acordă Banca Europeană de Investiții se, se preocupă cineva de modul în care sunt folosiți acești bani, bani care vin din buzunarele noastre, sunt folosiți eficient, cum se poate ca pe de o parte să cheltuim foarte mulți bani, sume foarte mari, iar în acele domenii unde se pot crea locuri de muncă, adică nu, sunt, nu există foarte multe sectoare unde se pot crea locuri de muncă, există prea multă birocrație. Cum rămâne cu Uniunea Europeană, cu statele membre care ies din criză? Nu este vorba doar de de întărirea anumitor elemente. Trebuie să vedem uh, care sunt zonele unde putem face investiții eficiente. Vorbim, vorbim și vorbim despre aceste lucruri, dar mai degrabă decât vorbe ar trebui să vedem cum putem eficientiza cheltuirea banilor. Să ne gândim și la modul că modul de a ieși din criză și de a reveni la creștere economică este reducerea birocrației și poate îmbunătățirea reglementărilor. Iată, la aspecte la care trebuie să se gândească Parlamentul European. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Josef Eches din partea Parlamentului Maghiar. Eh, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă alătur omologului meu din Parlamentul polonez. Uh, Ungaria uh, așa urmat propria sa cale și poate ar trebui să uh, ne gândim la cooperarea în cadrul grupului Visegrad 4. Ar trebui să ne gândim la faptul că cele patru țări din acest grup um, au reușit să aibă o o ieșire din uh, un proces de ieșire din criză mai dinamic. Aceste țări au suferit schimbări structurale puternice. Din 2013 noi oferim mult mai mult sprijin IMM-urilor decât înainte și chiar pentru micro-întreprinderi. Uh, vreau să pun accent uh, pe următorul lucru, pe următoarea întrebare. Ne putem într-o uh, într-ajutora, ne putem concentra unii pe alții, fiindcă într-o, în criza actuală, într-adevăr, da, avem concurență din partea Braziliei, Rusia, Chinei și din partea altor țări, da, așa stau lucrurile și dacă nu analizăm îndeaproape învățămintele pe care le putem trage de pe urma celor întâmplate, s-ar putea să rămânem în urmă. Vreau să mă refer și la cele spuse de colegul din Malta. Uh, suntem cu adevărat capabili să ne analizăm reciproc uh, prestația, să tragem învățăminte din ceea ce analizăm și putem uh, să menținem modelele europene în Europa, să ne asigurăm că parlamentele naționale, la nivelul deciziilor pe care le iau, își promovează propriile companii naționale, în primul rând, uh, și încearcă să contureze schimbările structurale care ne vor ajuta pe toți să obținem rezultate. Vreau să vă spun că Ungaria a investit foarte mulți bani în IMM-uri și în următoarea perioadă de programare a Uniunii Europene ne vom concentra foarte mult asupra acestor IMM-uri. Datorită acestui fapt, s-a putut reducerea inflației la un nivel record în ultimii ani. Am reușit să îmbunătățim situația uh, șomajului, uh, reducând, uh, reducându-l de la 11% la 9,3%. Bine, nu e neapărat un rezultat perfect, dar avem proiecte de investiții, iar creșterea economică a devenit mult mai dinamică decât înainte cel puțin în Ungaria, ne așteptăm la astfel de schimbări. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc uh, foarte mult. Are acum cuvântul din partea Parlamentului Cipriot, domnul Prodromos Prodromu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Dat fiind uh, nevoia de a înființa programe, institui programe structurale excepționale, uh, uh, care au înregistrat unele probleme în cadrul strategiei europene, problema care se pune este cum putem finanța economia reală. Țara mea a avut o situație specială. Eurogrupul și Troica au hotărât că ca în ca Cipru să nu primească împrumut o asistență financiară pentru a face față problemelor din sistemul bancar. Ideea era ca contribuabilii să nu plătească pentru greșelile din sectorul bancar. Ideea era bună, dar problema a fost când a fost pusă în aplicare. Uh, Înainte de a fi pusă în aplicare pentru prima dată, ideea controversată a creării un, unor capitaluri bancare întemeiate pe, pe, pe banii contribuabililor, uh, a deponenților. Deci nimeni nu și-a dat seama care ar fi consecințele acestei practici, nici Troica și se pare nici Banca Centrală Europeană repercusiunile au depășit pur și simplu sistemul financiar și economic, precum și sistemul bancar. Și problemele vizează alte sectoare decât cel bancar. În momentul în care economia cipriotă a fost contractată la nivel de 100% și s-a instituit sistemul bail-in, sistemul bancar a fost pur și simplu sus Uh, suspendat. S-a creat o problemă de încredere fără precedent, iar economia acum uh, se confruntă cu absență de 100% a lichidităților. A lichidităților. Cipru, economie mică, care a avut nevoie să care ar fi trebuit să uh, împrumute 10 miliarde de euro, iată se găsește într-o situație de sufocare economico-financiară aplicând cu succes programul de salvare și și depășind uh, obiectivele troicii, iată ne confruntăm cu situația în care datoria este în creștere și uh, șomajul crește exponențial, ceea ce înseamnă că deocamdată economia reală nu nu beneficiază de pe, de pe urma consolidării bugetare și financiare. Deci, realitatea se, o, se opune a obiectivelor programelor. Mulțumesc, mulțumesc, domnul Achinidis din partea Parlamentului Elen. Mulțumesc. Mulțumesc. Unele țări ale zonei euro, după izbucnirea crizei, și-au dat seama că politica unică politica monetară unică nu este chiar atât de unică. Există o, există o politică pe mai multe niveluri, cu mai multe viteze, iar um, politica, iar um, Iar uh, politica flexibilă a BCE a făcut ca unele țări să aibă uh, rata dobânzii de 8 până la 10%, iar țările care beneficiază de surplus bugetar au rata dobânzii de 4 sau 6, până la 6%. Astăzi, dat fiind consolidarea bugetară în, în Grecia, băncile elene nu mai au acces la piețele financiare și rezolvă problema uh, lichidităților prin intermediul BCE-ului. Uh, aceste bănci au beneficiat de 70 de miliarde de euro, dar sistemul european face presiune asupra sistemului bancar uh, grec încercând să-și recupereze creditele acordate. Băncile care nu au, iată, iată, nu au acces la piețele financiare nu au cum să, uh, să să plătească companiile din țară. Vorbim despre o redresare fără credit. Cum se poate face acest lucru în țările care beneficiază de programul uh, Troică, cum ar fi Grecia? Mulțumesc, domnule Siclunac. Uh, vă rog, vă dau cuvântul pentru a răspunde întrebărilor adresate. Well, most of them were comments and, and, and... Majoritatea intervențiilor au fost, de fapt, comentarii, nu întrebări. Uh, Însă e bine că acum uh, nu mai avem uh, o privire spre trecut și ne comprentăm spre viitor. Sigur, unele programe au avut uh, efecte dăunătoare la nivel social, mai ales în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, investițiile și nivelul PIB-ului. Acum trebuie să vedem cum putem repara aceste efecte negative. Nu putem pune totul într-o singură cutie. În vremuri dificile, uh, incertitudinea este foarte mare și există um, uh, sume de bani alocate de instituțiile nefinanciare în primul rând. Uh, iar băncile nu dau mai departe fondurile care le sunt furnizate de Banca Centrală Europeană. Este o problemă cu care ne confruntăm. Pe de altă parte, Există milioane de IMM-uri din uh, Europa care sunt uh, gata să investească pentru că au o micropiață în care cred și sunt dispuse să-și asume uh, riscul, însă nu au acces la fonduri și aici intervine BEI. Dar nu uitați că este important să țintim investițiile productive, nu orice fel de investiții. Uh, când eram membru al Comisiei Econ, uh, investiția era un cuvânt uh, urât. Nimeni nu vroia să audă de investiții. Ori de câte ori scriam cuvântul investiții în vreun raport, imediat venea cineva și îl ștergea. Unii colegi credeau că nu putem să creștem cheltuielile sau să reducem cheltuielile, dar sunt cheltuieli și cheltuieli, așa cum există investiții și investiții. Despre asta este vorba. De, de ce programul uh, este în curs uh, și să-i reduc în continuare cheltuielile? În același timp, însă, există foarte multe oportunități de care trebuie să profite băncile și uh, băncile europene, cum este BEI. Deci noi trebuie să ne concentrăm pe investițiile productive. Acestea sunt viitorul, pentru că altfel ne vom confrunta în continuare cu șomaj. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των μιλητών. Η κυρία... Haideți să continuăm cu lista de vorbitori. Doamna Barbara Lecci din Senatul Italian, vă rog. Cu siguranță că vom uh, primi cu brațele deschise investițiile din partea BEI dar uh, Uniunea Europeană trebuie să acționeze mai mult în ceea ce privește controlul uh, băncilor. Am uh, discutat despre aceste aspecte și aș dori să contribui și eu cu experiența mea modestă din Italia în ceea ce privește creditele pentru IMM-uri. Uh, IMM-urile reprezintă cea mai mare parte din economia Italiei, iar IMM-urile au fost pur și simplu îngenunchiate din uh, cauza impozitării foarte mari, care se ridică la aproape 40%. Uh, guvernul continuă să crească cheltuielile în sectoarele neproductive, iar investițiile sunt afectate serviranno per queste riforme strutturali che potrebbero agevolare le piccole e medie Cred că ar trebui să facem uh, ceva mai mult uh, în beneficiul IMM-urilor. Evident, uh, trebuie să luăm măsuri pentru crearea de locuri de muncă. Dar dacă IMM-urile nu au o piață de desfacere, cum să angajeze oameni? În Italia, Uh, două treimi din uh, companiile care au nevoie de credite nu au acces la credite, nu li se acordă creditul chiar dacă îndeplinesc condițiile de um, creditare. Ce e de făcut? Se pierde vremea capitale e l'attivo invece i dividendi continuano a există trebuie să asigurăm o relație adecvată sau un raport adecvat între uh, capital și datorie Așadar, Europa trebuie să ia măsuri eficiente pentru a aborda nevoile reale ale economiei. În Italia, de exemplu, guvernul nu a făcut foarte mult în acest sens, uh, iar Comisia uh, nu a ignorat situația. banii care au fost uh, alocați uh, nu au fost folosiți decât pentru uh, scopuri electorale, iar banii ajung la firme care lucrează pentru autorități. Parlamentul încă nu a reușit să stabilească cât din credite ajunge la economia reală. Oricum, nu credem că s-a mers pe drumul cel bun. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Augustin din Senatul polonez. Dzień dobry. Proszę Państwa, mało jest optymizmu w tej... Bună ziua nu mi se pare că suntem prea optimiști în această dezbatere, dar nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană, cu modelul său economic și modelul său social, este visul multor țări din uh, întreaga lume. Și cred că dacă ne uităm la unde ne aflăm astăzi și la situația cu care ne confruntăm astăzi, uh, vedeți uh, ce se întâmplă, vedeți protestele din uh, Ucraina. Trebuie să le dăm uh, răspunsuri și acestor oameni. Sunt oameni care se uită la Europa ca la un loc bun și nu trebuie să uităm de promisiunile față de ei. Apoi, dacă ne uităm la uh, situația prin care a trecut uh, Europa, nu am avut de-a face doar cu criza, ci și cu alte lucruri. Și cred că ne lipsește ceva din dezbatere, și anume cauzele care au stat la baza crizei. Știm că, a exist, că au existat probleme în sectorul financiar și că multe lucruri au scăpat de sub control. Dar trebuie să ne punem din nou pe picioare în continuare sunt probleme pe piețele financiare, probleme care trebuie să fie rezolvate. Încrederea în uh, economie și în sectorul bancar este foarte fragilă. Există probleme de manipulare. E bine să avem o uniune bancară și o autoritate de supraveghere, dar nu este suficient cred că împreună cu Statele Unite trebuie să fim uh, lideri uh, în uh, instituirea unei mai bune supravegheri financiare, pentru că altfel eforturile pe care le facem ar putea fi subminate de speculațiile din alte zone. Și apoi există și problema demografică. Accesul la materii prime, prețul materiilor prime, uh, garantarea aprovizionării cu energie. Iată tot atâtea probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Am auzit că investițiile în aceste domenii scad, iar dacă nu facem ceva rapid, atunci uh, creșterea minoră pe care o vedem astăzi va, se va transforma în stagnare și apoi în uh, descreștere. Noi, în Polonia, cu siguranță va trebui să continuăm reformele astfel încât uh, să putem uh, genera resursele necesare. Aș vrea să vă mai spun uh, că dacă ne uităm la discuția pe care o avem acum, aceasta nu ar trebui să aibă loc fără a discuta despre reformele structurale și sociale pentru a elimina injustiția. Am și o întrebare. Dacă vă uitați la creștere și dezvoltare, acesta trebuie să meargă mână în mână cu uh, aspectele sociale. Nu putem pur și simplu să reducem uh, cheltuielile sociale. Știm că în anumite zone este nevoie de economii în domeniul social, dar trebuie în același timp să promovăm parteneriatul public-privat. Avem nevoie de programe care vor susține ocuparea tinerilor. Toate acestea sunt evidente și cred că este foarte bine și util. Închei, închei imediat. Este foarte bine să avem uh, IMM-uri și ultimul meu comentariu. Este important uh, să susținem uh, cooperarea și parteneriatul nu doar la nivel social, ci la toate nivelurile, pentru că doar așa putem depăși criza. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Paolo Gherieri din Seratul Italian. I, I think that the, the major difference... Mulțumesc. Cred că diferența majoră între Statele Unite și Europa, dacă vă uitați la uh, ultimii ani, uh, a constat în tendințele de investiții. În 2008, când a început criza, în SUA, nivelul investițiilor era mai mare decât uh, în 2008, iar în Uniunea Europeană nu am reușit să atingem acel nivel. Vorbim despre economia reală, dar uh, cum și cum putem relansa investițiile, atât publice cât și private. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră. Există măsuri bazate pe mecanismul cererii și ofertei, iar acestea ne-ar putea ajuta să relansăm creșterea economică. Investițiile au stat la baza pactului de creștere adoptat în iunie 2012 pactul de creștere prevedea 120 uh, de miliarde de euro uh, pentru impulsionarea investițiilor. Dar cred că, din acest punct de vedere, pactul de creștere este doar pe hârtie. Sigur, ceea ce face BEI este foarte important, dar nu este suficient. Am două propuneri pentru a încerca să promovăm investițiile în viitorul apropiat. În primul rând, nu știu de ce uh, dezbaterea europeană nu vorbește despre propunerea de a introduce uh, obligațiuni de proiect uh, garantate la nivel european. Acestea ar uh, contribui la finanțarea investițiilor pentru mari proiecte de construcții și infrastructură, rețele transeuropene, acest gen de investiții. Această uh, soluție ar putea mobiliza mult mai multe resurse uh, decât uh, cele pe care le obținem uh, cu proiectele pilot sponsorizate de Comisia Europeană și care au fost prezentate mai devreme. Știm că unele state membre se opun uh, mai ales țările creditoare. Dar eu cred că ar merita să relansăm această propunere. Ar fi uh, foarte important uh, pentru a reveni pe creștere economică. În al doilea rând, uh, tot referitor la investiții. Cu puțin timp în urmă, președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, vorbea despre o mini-regulă de aur, adică posibilitatea să nu includem în buget uh, cheltuielile de cofinanțare a proiectelor în contextul uh, coeziunii sociale și de construcție a rețelelor transeuropene. Aceasta ar fi o flexibilitate foarte utilă la nivel național. Dar această mini-regulă de aur nu a fost folosită până acum și pentru că nu a fost folosită, uh, Ehm, există foarte multe constrângeri și există tot felul de obstacole. Așadar, iată două propuneri care, pe care am putea să le discutăm pentru a relansa investițiile. Mulțumesc uh, foarte mult, spune președintele. În numele Parlamentului Belgiei, domnul Gilchini. Mulțumesc, domnule președinte. Constatăm uh, Uh, și în Belgia un declin al investițiilor și o încetinire a ritmului de creștere economică. Acum ar trebui să discutăm și cauzele în afara uh, crizei din 2008. Există două cauze despre care nu se vorbește suficient. În primul rând, este vorba despre măsurile de austeritate și revenirea la creștere doar prin reducerea cheltuielilor și optimizarea veniturilor bugetare. Și a doua cauză este faptul că instituțiile bancare nu și-au jucat rolul de finanțare a economiei și s-au orientat către platforme uh, riscante, către piețele financiare. Și asta a stat la, cauz, la baza crizei din 2008. Trebuie să găsim niște răspunsuri la acest fenomen. În primul rând, uh, finanțarea de către sectorul privat. Vorbim despre finanțarea de către BEI și sectorul public dar uh, în uh, cadrul Uniunii Bancare uh, trebuie ca băncile să revină la rolul lor istoric și anume de finanțare a pieței private și de gestionarea depozitelor cetățenilor. Acum vorbim despre taxa pe tranzacțiile financiare, dar trebuie să se găsească niște produse de finanțare orientate către economia reală Uh, vorbim despre aspectul prudențial pentru a evita următoarea criză. Ei bine, pentru a face asta, băncile trebuie să uh, își reia rolul de finanțare a IMM-urilor, rol care este unul tradițional pentru bănci. Mulți dintre colegi spuneau că vom ieși din criză dacă diminuăm drepturile sociale. Din potrivă, uh, Cred că uh, putem să ne apărăm uh, modelul economic prin instituirea unor drepturi uh, sociale și economice. Există țări din afara Europei care exportă către Europa, dar care produc în condiții sociale și de mediu mult mai proaste decât ale noastre. Și va trebui să impulsionăm și modelele sociale și de mediu ale acestor țări din afara Uniunii Europene. În plus, există și provocarea energetică și provocarea de mediu și provocarea climatică. În Belgia importăm uh, resurse petroliere și de gaz și cărbune în valoare de 20 de miliarde de euro pe an. Uh, dacă am avea un uh, proiect de izolare a locuințelor, Uh, și dacă am uh, crea noi uh, modalități de mobilitate, astfel încât să evităm cheltuirea acestor miliarde de euro, atunci am contribuit la proiectul european. Eh, Mulțumesc foarte mult. Doamna Karimaki are acum cuvântul prin Parlamentul finlandez. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să pun o întrebare privind economia verde în politica de investiții a BEI. În ce măsură s-au investit în noile resurse energetice, în resursele regenerabile? Cum se reflectă acest lucru în investiții? însoțește dezvoltarea tehnologiei ecologice pentru a crea locuri de muncă și pentru a reduce dependența Europei de energiile fosile sau pentru a lupta împotriva schimbărilor de climă și pentru a favoriza dezvoltarea. Vreau să revin la această dezbatere privind viitorul monedei unice. Ce măsuri au fost luate în acest sens? S-a vorbit de cetățeni, s-au spus cuvinte frumoase, s-a vorbit de răspundere, știm și noi, criza financiară uh, ca a decurs uh, din cheltuielile excesive. Finlanda face parte din țările care au participat la finanțarea mecanismelor de criză și este foarte important să respectăm regulile pe care le-am hotărât în comun și toată lumea să participe la securizarea, mutualizarea zonei euro în viitor. Înțeleg neliniștele cetățenilor, dar și în Finlanda avem șomajul tinerilor, excluziune socială, sărăcire, îmbătrânirea populației, numărul de persoane active, creșterea numărului de pensionari, datoria suverană a Finlandei crește, uh, și va depăși limita din pactul de stabilitate și creștere. Deci se pune problema reformelor structurale în sectorul public, ă, așa încât e foarte important ca toți actorii să se ocupe de terenul rol în reformele structurale. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Cariero din Parlamentul Italian. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Astăzi aici vorbim despre o metodă, metoda aceasta a bățului și morcovului. E o metodă de disciplinare pe care o aplicăm uh, animalelor, dar cetățenii europeni nu vor să fie tratați ca niște animale. Să ne referim la clauza privind investițiile. Iar uh, uh, la Eurogrupul din 22 noiembrie, vicepreședintele Oli Ren a confirmat că previziunile privind situația Italiei pentru 2014 pun sub semnul întrebării respectarea acestei reguli privind datoriile. Italia nu se va putea prevala de clauza în ceea ce privește investițiile. Pentru că dacă nu respectă mm, clauzele acordului, va pierde investițiile prevăzute pentru țara respectivă, ceea ce înseamnă Uh, că se neagă această posibilitate acestei țări și țara este pedepsită și Italia nu dorește să fie pedepsită în felul acesta. Iar Italia se simte tratată ca un animal și nu dorește acest lucru, nu dorește să se folosească această modalitate a bățului și morcovului. Trebuie să ne gândim foarte bine cum se, ce, ce se întâmplă, iar Italia face foarte multe sacrificii ca să rămână în timpul, în limitele prevăzute, iar pedeapsa aceasta este absolut uh, discreționară, este absolut josnică. Dacă ne gândim la condițiile economice și politice ale țării, aș spune că uh, ne punem întrebări privind uh, legitimitatea ei. Trebuie să revedem acordurile ca, eu știu, unii comisari, cum ar fi domnul Liren, să nu abuzeze de puterile lor și uh, să preven, prevedem investițiile esențiale pentru statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și ultimul intervenient, domnul Anderson din Parlamentul Suedez. Mulțumesc foarte mult. Discutăm de foarte multe ori despre apariția crizei și de ce ne-a lovit atât de tare realmente creditul pare să uh, fie din ce în ce mai restrâns, iar dilema este cea a credibilității privind economia europeană. Credibilitatea economiei europene a dispărut, dar Europa are un viitor și vedem uh, că în anumite țări uh, are loc redresarea și renaște încrederea și credibilitatea. În ce situație ne aflăm? toate țările pot să crească și să-și dezvolte economiile sub umbrela europeană. Și cred că este important ca sub această umbrelă să putem simplifica acțiunile, să le debirocratizăm, astfel încât să putem să ajutăm întreprinderile. Trebuie descentralizat antreprenoriatul și capacitatea inovatoare. Asta salvează Europa. Politica sau politicile nu uh, vor face mare lucru. E nevoie de mai multă libertate, e nevoie de spirit întreprinzător pentru că așa se creează locurile de muncă capacitatea concurențială nu va fi stimulată decât prin investiții. Trebuie să punem accentul pe reforma spiritului întreprinzător și trebuie să susținem uh, spiritul întreprinzător și inovator în fiecare țară. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Sicluna, doriți să răspundeți la al doilea ciclu de uh, intervenții înainte de a încheia lucrările din această dimineață. Sunt mai multe chestiuni aduse în discuție. Una se refera la problema eșecului piețelor. Cu alte cuvinte, băncile din cauza regulamentelor masive care uh, le apasă, sunt uh, mai preocupate să treacă testul calității activelor și nu sunt preocupate de creditare dar la nivelul Uniunii Europene sunt șanse de investiții, posibilități de investiții, posibilități de creditare și de inovare la nivelul IMM-urilor. De aceea, la nivel european, trebuie să facem ceva, adică să asigurăm garanțiile. Și BEI-ul a făcut acest lucru, uh, a intervenit între IMM și creditor și uh, a venit cu garanțiile pentru riscurile existente. Riscurile există, dar nu există la nivel european. Există la nivel local, dar nu există la nivel european. Ele sunt uh, văzute de bancă în fiecare situație în parte și sunt câteva chestiuni referitoare la obligațiunile pe proiecte. Când eram uh, europarlamentar m-am ocupat foarte mult de acest lucru și am fost uh, dezamăgitori. N-am reușit să facem pași înainte din acest punct de vedere. Și uh, un coleg italian se refera la mini-regula de aur am crezut în ea pentru că se bazează pe principiul că, în ciuda uh, reducerilor necesare a cheltuielilor, există anumite domenii uh, unde nu ar trebui să se facă reduceri, ci ar trebui să se asigure protecție și, de asemenea, șanse de investiții. Cum spunem în engleză, n-ar trebui să aruncăm copilul cu lăturile din uh, copaie Adică uh, pentru a atinge țintele de deficit nu trebuie să facem reduceri la cheltuieli, dar nu de dragul de a reduce cheltuielile acolo unde există potențial de creștere. Pentru că în felul acesta condamnăm țara respectivă, cum spuneam, uh, o condamnăm la creștere scăzută și la șomaj uh, crescut. Și mă voi opri aici, domnule președinte, cred că Uh, asta este tot ce era de spus. Acestea sunt concluziile bune. În concluzie, mai sunt multe de făcut, nu este suficient, nu putem să stăm deoparte și să privim uh, coș, șomajul. Șomajul s-a stabilizat la un nivel foarte înalt, inacceptabil și trebuie să facem ce ne revine la nivel european și național. În cazul meu nu sunt președintele băncii, eu sunt președinte al uh, Consiliului Guvernatorilor și trebuie să facem ceva, să acționăm. Nu trebuie să stăm doar să privim ce se întâmplă fără să facem nimic. Mulțumesc foarte mult, domnule Sicluna. Nu ne vom mulțumi să fim spectatori pasivi ai situației. Vă mulțumesc, domnule Sicluna. Uh, o să ne facem pauză acum, să mergem la prânz. Prânzul are loc la etajul 1 uh, și revenim la ora 13, la ora 15, mă scuzați.